Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Diversele lucrări la drumuri ne-au împiedicat să fim punctuali. Am uh, întârziat însă oarecum în cadrul sfertului academic și uh, din cauza mea trebuie să începem cu întârziere reuniunea, însă iată că putem începe această ședință foarte importantă. Vă salut pentru a treia oară săptămâna aceasta. Sper că sunteți de acord cu ordinea de zi. Eu nu am de comunicat nicio schimbare. Ordinea de zi se consideră adoptată, deci. Haideți să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Vă atrag atenția asupra faptului că aceasta este o ședință publică Bun. Am amânat votul. Am să vă mai vorbesc despre acest lucru, însă doresc să, doresc să vă atrag ten, atenția că de la astăzi, de la după amiază, de la 15 la 15.40, vom avea votul cu ușile închise. Acestea sunt punctele pe care doream să vi le comunic și cred că putem trece la treabă și anume la audierea candidaților pentru Curtea de Conturi Europeană. În primul rând, doresc să îi dau cuvântul candidatului din Grecia. Îi urez bun venit domnului Nicolaos Milionis. Bine ați venit la comisia noastră. Am pregătit un chestionar pentru dumneavoastră pe care vi l-am și trimis și acum vă dau cuvântul ca să vă faceți prezentarea și să putem începe dezbaterea. Aveți cuvântul. Uh, good morning, uh, Mr. President. I will deliver my state. Bună dimineața, domnule președinte. Voi face declarația introductivă în engleză și apoi voi răspunde la întrebările dumneavoastră în limba mea maternă în greacă. Uh, Stimate domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei pentru Control Bugetar, este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, uh, spărând ca visul dumneavoastră în legătură cu numirea mea membru la Curtea uh, um, de Conturi va fi unul pozitiv. Astfel veți confirma încrederea dumneavoastră în independența mea și în capacitățile mele profesionale și astfel va începe dialogul și cooperarea noastră instituțională. Vin uh, dintr-un oraș mic din vestul Greciei, uh, dintr-o um, familie de agricultori care m-au uh, crescut cu valori ca onestitatea um, și um, seriozitatea în muncă. Am studiat la Universitatea din Atena dreptul cu bursă. Apoi am trecut examenele Școlii Naționale de Administrație Publică și am intrat la uh, Curtea de Conturi din țara mea în calitate de judecător. Am lucrat în domeniul uh, dreptului public uh, și uh, am studiat drept public și la Universitatea din Paris, unde am fost la cursuri și la Curtea de Conturi din Franța. Și am lucrat apoi ca atașat la Curtea Europeană de Conturi. Această experiență mi-a dat ocazia să mă familiarizez cu uh, mecanismele financiare de la nivel european și uh, cu importanța noilor uh, proceduri de audit. Am putut să-mi să înțeleg mai bine și cooperarea internațională în acest domeniu. Astfel, această experiență mi-a pus bazele interesului în cercetarea în domeniul dreptului financiar internațional. Experiența și educația mea mi-au dat posibilitatea să ajut ca participant și în um, comisia care s-a ocupat uh, de um, sistemul de audit din țara mea. În același timp, uh, um, sunt uh, interesat de pictură și literatură Astfel am putut să văd profesia într-o perspectivă mai umană. Am putut astfel să înțeleg uh, care este dimensiunea umană a acestor numere care ne ocupăm în fiecare zi. Sunt convins că Curtea Europeană de Conturi, ca conștiință financiară a Uniunii Europene, poate influența, uh, poate transmite un mesaj responsabilitățile sale, metodele sale de audit și rapoartele și avizele sale în legătură cu executarea bugetului european sunt un mijloc eficient de a asigura că interesele financiare ale Uniunii Europene sunt respectate. Prin auditurile sale, Curtea de Conturi Europeană oferă Parlamentului European informații independente, obiective și sigure pentru a-i permite să examineze um, performanțele bugetare ale Uniunii Europene. Astfel, Curtea de Conturi s-a distins ca partener instituțional al Parlamentului European și asistența curții în procedura de descărcare bugetară este foarte importantă pentru că confirmă că Comisia s-a achitat de responsabilitățile sale bugetare. Ca posibil membru al uh, Curții de Conturi, voi face fiecare, orice, toate eforturile pentru a mă asigura că Parlamentul European și Comisia dumneavoastră vor fi uh, informate de uh, tot ceea ce face Curtea într-o atmosferă deschisă și un spirit de cooperare. Știu că Parlamentul European, uh, ca parte a autorității bugetare, uh, dă o valoare deosebită cooperării cu, curți, cu Curtea de Conturi, mai ales uh, în uh, implementarea evaluării performanțelor financiare în activitățile Uniunii Europene. Cunosc de asemenea eforturile dumneavoastră pentru a contribui cu noi idei la o mai bună organizare și funcționare a Curții Europene de Conturi. Sunt astăzi în fața dumneavoastră cu un orizont deschis și cu posibilitatea de a aplica tot ceea ce am studiat, am scris și am acumulat ca experiență de-a lungul anilor. Dacă avizul dumneavoastră pentru numirea mea va fi favorabil, voi face tot ce va sta în putere pentru a contribui uh, cu colaborarea colegilor mei și a dumneavoastră la îmbunătățirea rolului instituțional al uh, Curții de Conturi. ca organ care supraveghează alături de Parlamentul European supra, uh, executarea bugetului european pentru a proteja cât mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene, adică ale noastre, ale tuturor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru evaluarea candidaturii mele. Vă mulțumim, domnule Miliones. Doamnelor și domnilor, doresc să dau acum cuvântul colegilor pentru a adresa întrebări și întrebări suplimentare candidatului Milionis. Cine dorește să intervină? Te rog, Ines la semne, raportoarea. Sí, gracias, presidente. Sí, en primer lugar, dar la bienvenida. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, doresc să urez bun venit domnului Milionis. Îmi cer scuze pentru întârziere. E greu să ajungem la timp, mai ales cu problemele de circulație din Bruxelles. Deci, încă o dată, bun venit, domnul Minionis, și îmi doresc să spun că CV-ul dumneavoastră este foarte impresionant și trebuie să recunosc că printre propunerile noastre legate de viitorul curții de conturi, se află tocmai experiența candidaților și relația lor cu curțile de conturi din țările lor membre. Aș dori să vă întreb un lucru. Având în vedere participarea dumneavoastră în ultimii ani la activitatea Curții de Conturi din Grecia, ă, știți că, ca și țara mea, Spania, ă, Grecia are probleme mari legate de criza economică. Bineînțeles, criza economică afectează întreaga Uniune Europeană, dar Grecia a fost uh, uh, grav uh, afectată de criză și finanțele publice din, din Grecia au fost afectate grav. Și uh, intrările la bugetul țării dumneavoastră au uh, suferit mult. A trebuit să luați decizii importante uh, în uh, timpul activității dumneavoastră la Curtea de Conturi din Grecia. Dar nu scrie nicăieri cum v-ați acționat dumneavoastră în cadrul Curții de Conturi din Grecia pentru a face recomandări sau uh, pentru a sugera măsuri pentru a lupta împotriva crizei și pentru a însărtănătoși finanțele publice. Uh, aceasta este prima mea întrebare. A doua întrebare se referă la punctul 8. Vorbiți mult uh, despre finanțele publice, despre serviciile publice. Aș dori să vă întreb în ce măsură serviciile publice pot fi ele efic eficace Aș uh, dori să ne mai vorbiți puțin uh, despre punctul 8, răspunsul, să uh, elaborați răspunsul la întrebarea 8, pentru că este un aspect fundamental al activității dumneavoastră. Pe de altă parte, ați publicat articole interesante în legătură cu modul în care se lucrează la Curtea de Conturi, la Curtea Europeană de Conturi, încă din 98 și în articolele dumneavoastră mai recente, de exemplu în 2012, ați aprofundat chestiuni legate de uh, garanțiile uh, care uh, trebuie să însoțească activitatea Curții de Conturi. Este un subiect interesant pentru că până la urmă și noi facem același lucru. Aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Momentan se pare că nu, așa că îi dau cuvântul domnului Milionis. Ok. Ok. The next is Jan Mulder, bitte. Iată că Jan Mulder mai dorește să intervină, vă rog but I still have a question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, dar uh, încă mai am uh, pentru explicații, dar am uh, câteva întrebări. De ani de zile, problemele din Grecia s-au manifestat extrem de vizibil în domeniul subvențiilor agricole. Știm că deși sistemul de plăți se baza pe hectar, la, deci era vorba de plată la hectar, nu a existat niciun fel de uh, sistem de înregistrare uh, în uh, Grecia. Aș dori să știu cum uh, se poate calcula corect uh, valoarea subvențiilor când nu există un um, catalog funciar. Și aș dori să știu dacă se intenționează luarea de măsuri în acest sens. Mulțumesc. Urmează acum domnul Odi și apoi domnul Balțitis. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Partidului uh, Popular European și eu aș dori să vă urez bun venit. Uh, aș dori să vă mulțumesc și pentru uh, precizările aduse. În calitate de membru al Curții de Conturi trebuie să îndepliniți uh, două condiții. În primul rând să fiți uh, uh, competent din punct de vedere te tehnic în acest domeniu al auditului și apoi să respectați și um, anumite condiții, mai ales în domeniul eticii și independența. Pe plan tehnic, CV-ul dumneavoastră este convingător, aveți o experiență profesională de auditor public, deci cred că Comisia de Control Bugetar se poate uh, declara mulțumită, dar aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu conturile din Grecia, pentru că ați făcut parte din uh, Curtea de Conturi din Grecia. Au fost uh, zvonuri în presă, conform cărora uh, uh, Curtea de Conturi a uh, controlat uh, situația Uh, finanțelor. Deci aș dori să știu dacă în această calitate ați controlat finanțele publice din Grecia și aș dori să știu și dacă ați uh, putut să vă exprimați, uh, să spuneți dacă conturile erau corecte sau nu, pentru că uh, după cele spuse de Comisia Europeană, în ce privește Grecia, trebuie să se bazeze pe statistici și nu pe conturile care puneau foarte multe probleme. Deci aș dori să ne spuneți câte ceva, dacă puteți să ne liniștiți în acest sens în legătură cu calitatea de fost membru al Curții de Conturi. O a doua întrebare legată de independență independente a dumneavoastră. Ați vorbit uh, și despre uh, trecutul dumneavoastră, ați explicat că vă caracterizează o anumită formă de modestie și de smerenie, ca să spunem așa, ceea ce ni se pare extraordinar, dar aș dori să știu dacă Uh, dacă, în calitate de membru al Curții de Conturi, veți uh, lua deciziile corecte atunci când se va pune problema uh, controlării finanțelor publice din Grecia, aș dori să știu dacă credeți că după numire veți fi cu adevărat independent față de guvernul din Grecia. Mulțumesc, domnule Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Milionis, eu am o întrebare puțin diferită decât întrebările colegilor mei. Experiența dumneavoastră, pregătirea profesională, nu uh, lasă loc de niciun fel de umbră sau de îndoială dar știm foarte bine că uh, fiecare candidat, în, într-o măsură mai mare sau mai mică, uh, e cumva tributar uh, guvernului din care vine. Întrebarea mea este, întrebarea mea este de ce doriți să deveniți membru al Curții de Conturi? Pentru că Eh, știți că va trebui eh, să aveți o activitate foarte tehnică acolo eh, și poate că nu vă veți punea, putea îndeplini ambițiile, obiectivele personale. În experiența dumneavoastră ați ocupat posturi foarte importante. E cumva o contradicție. Mulțumesc și domnul Stavrakakis, ultimul din această rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să și eu să vă urez uh, bun venit la uh, comisia noastră. Uh, am citit foarte multe CV-uri și în lunga mea experiență științifică și când am citit cu atenție CV-ul dumneavoastră, când am studiat experiența dumneavoastră profesională, studiile, experiența practică pe care ați acumulată, tot ce ați făcut uh, în, uh, la Curtea de Corturi din Grecia. Uh, trebuie să vă spun că am fost impresionat. Cred că sunteți persoana potrivită pentru acest post, dar aș dori să știu dacă ne puteți asigura sau să ne spuneți în ce măsură veți fi independent și echitabil față de țara noastră, mai ales în domenii sensibile. Raportul anual al Curții de, Curții de Conturi e momentul în care se numără uh, problemele cu care se confruntă Grecia. Cum veți proceda cu aceste raporturi? Mulțumesc! Milionis. Iată mai multe întrebări. Domnule Milionis, vă rog să răspundeți. Α, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Aș dori să răspund la prima întrebare care mi-a fost adresată de doamna raportor, de doamna Ayala Sender. Ea m-a întrebat în ce măsură mi-am adus contribuția la schimbările care au avut loc la Curtea de Conturi din Grecia. Și o să încep cu partea cea mai ușoară. În ceea ce privește veniturile, activitatea mea a fost uh, destul de simplă, pentru că toată lumea știe că trebuia să construim un nou cadru legislativ, astfel încât să permitem veniturilor să fie introduse în buget. Pentru că, din acest punct de vedere, bugetul uh, uh Greciei uh, era uh, lacunar. În ceea ce privește Uh, controlul preventiv al cheltuierilor. am preferat întotdeauna să punem accentul pe acest control preventiv și să nu uh, optăm pentru controlul represiv. Uh, retroactiv pentru că consideram că era vorba de o problemă structurală și în, în Grecia și deci că avem nevoie de un control preventiv într-o țară precum Grecia. Însă, odată cu venirea crizei economice, Fondul Monetar Internațional ne-a uh, sugerat să reducem aceste controluri. Dar prevederile constituționale uh, nu ne permiteau uh, să procedăm astfel. Și aici am intervenit eu, mi-am adus uh, contribuția la elaborarea regii 3871 uh, din 2010. Deci când am pregătit legea respectivă, contribuția mea a fost destul de, de dificilă pentru că a trebuit să punem capăt unei tradiții de care vorbeam înainte. Am răspunsă uh, în ceea ce privește uh, intrările, încasările, într-adevăr, la punctul 8 se vorbește despre eficientă. Dacă nu avem obiective foarte clare în acest domeniu, nu putem să măsurăm uh, rezultatele. Am avut această problemă până în 1990. Deci nu știam care sunt măsurile eficiente pe care trebuia să le uh, aplicăm. Am înregistrat uh, foarte multe întârzieri față de alte țări și am menținut uh, câteodată unele măsuri, uh, unele măs măsuri învechite. Însă ne-am dat seama că greșim și deci am început uh, o așa numită politică a cheltuielilor publice, așa cum se spune în Franța. Deci pe hârtie am început această reformă, dar, din păcate, ea nu a fost dusă la bun uh, sfârșit. În ceea ce privește auditul de performanță, Acest audit a fost pentru prima dată efectuat în 2010 și aceasta la cererea Fondului Monetar Internațional. În ceea ce privește textele din 1992, În 2000, în textul în legea din 2012, proceduri echitabile și o durată rezonabilă pentru acestea, se vorbește de noua guvernanță. Pentru prima dată. Noua formă de guvernanță. Laico Ελεγκτικό Συνέδριο σήμερα βέβαια μοιάζει υπαρχιωμένο, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στι αρμοδιότητέ του Ανοίχτηκε πάρα πολύ. Această experiență este puțin depășită astăzi pentru că competențele curții de conturi au fost uh, extinse, au fost introduse noi uh, elemente. S-a dezvoltat auditul de performanță. Το κείμενο του 12 αυτό ε, είναι ένα κείμενο που απηχεί την εισαγωγή και στην Iar în ceea ce privește textul din 2012, την, των αξιολογήσεων των δημόσιων πολιτικών κλπ. Acesta corespunde cu introducerea în Grecia auditului de performanță și cu evaluarea politicilor publice. În legătură cu întrebarea legată de cheltuielile agricole. Subvențiile agricole, ajutoarele agricole sunt într-adevăr un uh, dosar spinos uh, care a avut multe probleme în trecut, probleme care persistă și astăzi. Într-o primă fază am uh, uh avut uh, o problemă de gestiune, au fost foarte multe scandaluri răsunătoare iar, pe de altă parte, ați, avut, ați spus uh, foarte bine, în Grecia nu există registru fun funciar. Știți foarte bine că la începutul anilor 2000 s-a uh, început uh, acest proces de, de, de a, a reformei funciare, dar și aici au apărut probleme, mai ales legate uh, Uh, de uh, compania care trebuia să se ocupe de acest proces. Pe atunci era membru al Curții de Conturi care examina uh, proiectele de atribuire de servicii publice și se vorbea de convenții, de contracte în legătură cu pregătirea registrului funciar. Noi ne-am îndeplinit partea de Uh, de, de, misiune care ne revenea în acest domeniu, dar având în vedere că era un proces foarte vast, în care erau uh, implicați uh, foarte mulți factori, mă gândesc mai ales la topografie, de exemplu, Știți că o astfel de reformă este foarte îndelungată, foarte greoaie, apoi se face apel în justiție și deci de aceea a fost nevoie de atât de mult timp. Acum uh, aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Odi pentru complimentele pe care mi le-a făcut. Aș dori să-i răspund la întrebarea legată de deontologie. În legătură cu independența mea, sunt magistrat, știți acest lucru și în această calitate sunt uh, independent, deci. Apoi, totul uh, depinde, bineînțeles, și de reputația unei uh, persoane. Υποθέσεις με πρώην υπουργούς, ε, πολύ ισχυρούς În experiența mea profesională, am uh, avut ocazia să cooperez cu o serie de miniștri, de exemplu, sau uh, cu jurnaliști uh, influenți, ceea ce nu m-a împiedicat să îmi uh, duc uh, la bun sfârșit misiunea. Deci cred că, în acest sens, din punctul de vedere al independenței, reputația mea este nepătată. Acum, în ceea ce privește Curtea de Conturi, putem considera pe plan teoretic că Curtea de Conturi joacă rolul opoziției pe plan instituțional. Deci e clar că nu putem fi decât independenți. Sigur că ă, asta nu înseamnă că suntem total independenți, dar această independență este o chestiune de viață și de moarte pentru noi. Acum, în ceea ce privește falsificarea conturilor. Aici aș dori să vă dau un exemplu concret. Un exemplu care a fost uh, a apărut și în presă. Uh, atunci când se efectuează aceste controle postiorii, aceste controle represive, ne dăm seama că uh, au existat cazuri de fraudă și ne-am dat seama, de exemplu, că anumiți înalți funcționari fraudau uh, fondurile uh, statului prin intermediul uh, unor relații de clientenism sau în care era implicată familia funcționarului respectiv. Vă spuneam, deci, că încă mai avem aceste controle represive, avem această tradiție de 150 de ani, în care uh, controlul represiv uh, joacă un rol foarte important, dar acum încercăm să schimbăm tendința și să introducem aceste controle preventive. Acum aș dori să răspund întrebării de ce aș dori să devin membru al Curții de Conturi. Întotdeauna am fost uh, implicat în uh, activități extrem de interesante din punct de vedere profesional. A trebuit să fac față unor provocări importante și știu că Curtea de Conturi reprezintă o astfel de provocare, ceea ce însă nu mă va împiedica să cultiv în continuare pasiunile, hobby-urile în domeniul literaturii, al art artelor plastice. Voi continua să procedez astfel pentru că cred că este fo E foarte important ca pe plan uman să îți dezvolți uh, personalitatea pe cât mai multe planuri. De ce doresc să lucrez în sala Curtea de Conturi uh, Europeană? În urmă cu 20 de ani am uh, intrat în cabinetul uh, uh reprezentantului Curții de Conturi din Grecia în calitate de stagiar. Deci acest interes s-a transformat în pasiune și sper ca 20 de ani mai târziu să poată să uh, fie această pasiune să se concretizeze astăzi. Uh, mulțumesc domnului uh, Stavrakakis pentru laudele sale, dar într-adevăr raportul anual al Curții de Conturi identifică sau scoate în evidență în mod negativ Grecia. cu mare dreptate, trebuie să recunosc uh, din anumite privințe. Deci cred că trebuie să uh, tragem învățămintele și să găsim soluții la problemele noastre de astăzi. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Milionis. Ich habe jetzt äh, als nächstes die Frage... Mulțumesc! Urmează doamna Gresle. Ja, vielen Dank. Ich... Mulțumesc foarte mult! Ich möchte hier von mich selber sprechen. Doresc să vorbesc în nume propriu. Și personal, domnule Milionis, eu am o problemă legată de candidatura dumneavoastră. Nu vă cunosc, însă mă îngrijorează faptul că uh, în uh, cariera dumneavoastră nu ați fost prezent la deciziile cele mai importante. Deci aș vrea să știu ce, să ce așteptări să am de la dumneavoastră ca persoană, pentru că cur Conturile sunt foarte importante în Uniunea Europeană și vreau să pot spune alegătorilor mei că nu, noi nu am făcut erori. Aș vrea să știu, de asemenea, dacă ați luat poziție până acum împotriva erorilor de conturi din Grecia. Eu și comisia noastră am fost de două ori în Grecia, în 2007 și în 2010. În 2007 am fost, de fapt, acolo pentru a analizat cheltuielile agricole. Nu știu dacă erați prezent, în 2007, de ambele dăți, când am fost acolo, am vizitat Curtea de Conturi. Și nu v-am văzut niciodată acolo. Și oricum am văzut că Curtea de Conturi nu dorea să colaboreze cu noi. Așa că mie nu-mi convine faptul că faptul acesta, faptul că dumneavoastră doriți acum să deveniți membru al Curții de Conturi, ați fost desemnat candidat de către autoritățile elene și vreau să știu ce ați făcut dumneavoastră personal. Pentru că ă, știu că la Curtea de Conturi din Grecia au existat 385 de erori la conturi. Este un subiect foarte important și nu vreau să credeți că avem ceva cu dumneavoastră, însă, după părerea mea, subiectul Greciei este unul extraordinar de important, pentru că um, este foarte important pentru toate statele membre și vedem că pur și simplu foarte multe lucruri în Grecia au fost neglijate foarte mult timp. Când am fost în 2010 acolo, am avut aceeași impresie și pur și simplu de câte ori uh, am mers și, și în 2010 am avut impresia că sunt persoane care au fost numite de 3-4 săptămâni și care vin și spun că nu știu, nu știu ce s-a făcut și nu cunosc situația. Pur și simplu, eu nu pot participa la un astfel de joc. Nu puteți să veniți să-mi spuneți că nu cunoașteți dosarele. Uh, eu am nevoie de cineva mai credibil și cu mai multă putere de convingere. Deci vă rog frumos să mă convingeți. Am uh, uh verificat din nou la ce, uh, pe ce loc se află Grecia în topul uh, corupției. Este pe locul 94 în lume și este în, în spatele Columbiei și Swaziland și așa mai departe. Știu că dumneavoastră ați exercitat mai multe funcții în cariera dumneavoastră, însă această funcție de la Curtea de Conturi uh, trebuie să fie dată unui candidat ireproșabil. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră personal de ce nu ați încercat să împiedicați acest dezastru din Grecia sau de ce nu ați încercat. Mulțumesc. Domnule Milionis, poate răspundeți direct. E... Eh, Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις. Da, mulțumesc. Aș dori să vă răspund la întrebări. Eu nu sunt, uh, nu am fost uh, președinte decât uh, pentru că am fost um, cel mai în vârstă odată, dar um, am fost consilier acolo și eram mai mulți consilieri. Ce am făcut, deci, în timpul crizei de la Curtea de Conturi, în criza din Grecia în anul 2010? Asta mă întrebați. Doamna Gresle, dar așa scrie în documente că ați fost și președinte. Da, a fost o mare problemă. Poate că nu am făcut uh, nimic, dar asta s-a întâmplat pentru că nu puteam să facem nimic. Uh, ca instituție, Curtea de Conturi are competențe limitate. Se uh, mărginește să verifice legalitatea cheltuielilor. Noi nu am putut să uh, verificăm situația subvențiilor și așa mai departe. Legislația nu ne permitea să o facem și nu e vina noastră. Atunci când am încercat să sporim uh, prerogativele noastre ca auditor și să facem, de exemplu, și audituri de performanță, am intrat în conflicte cu Ministerul Economiei. Ei ne-au spus, uitați, aceasta e treaba voastră, asta prevede legislația. Deci, practic, treaba noastră este să verificăm uh, credibilitatea, autenticitatea informațiilor. Am fost criticați, ni s-a reproșat că am intrat în Uniunea Monetară pe baza unor date false. Deci am fost uh, acuzați, practic, că noi nu am făcut nimic, că Grecia nu a făcut nimic și nici Curtea de Conturi din Grecia nu a făcut nimic. Dar vă rog să mă credeți, mâinile, am fost cu mâinile legate, nu am putut face nimic. Pentru că nu exista pur și simplu în Grecia conceptul de audit intern. Toate dumneavoastră considerați că e un concept de la sine înțeles, dar nu este așa în Grecia, s-a introdus doar în 2010. Așadar, vă puteți imagina că la alegerile din 2009 am intrat cu o datorie, și anume o datorie care depășea criteriile de la Maastricht cu mult. Iar statisticile arătau că erau, statisticile din Grecia arătau că noi eram cu 9 puncte peste criteriile de la Maastricht. Deci, într-adevăr, autenticitatea nu era prezentă. Dar și Chiar autoritățile ne-au spus că eram cu 13-14 puncte peste criteriile de la Maastricht. Noi eram însă incapabili să acționăm, toată lumea ne-a spus că nu ne facem treaba, societatea elenă și societatea europeană ne-au acuzat, însă noi nu aveam ce să facem din cauza corupției. Eu am... Uh... Am văzut și eu indicatorii de corupție. Și, într-adevăr, nu sunt deloc mândru că am fost și eu implicat în așa ceva. Atunci când am um, analizat planurile de modificare a sistemului, a venit un um, om de afaceri la noi, de exemplu, și ne-a rugat să-l ajutăm. Practic a venit să ne dea bani ca să îl ajutăm în ghilimele. Însă el era convins că e o persoană cinstită, cu toate acestea a încercat să îmi dea mită. Eu i-am spus acestei persoane, te, vă rog frumos, nici să nu deschideți portofelul, pentru că dacă îl deschideți, eu chem poliția. Pe mine m-a surprins chiar că a încercat acest lucru. Și, practic, dacă a încercat să mă mituiască pe mine, probabil că așa făcea peste tot. E regretabil. Corupția însă este un fapt foarte comun în Grecia. Este ca și portocalele care cresc în copaci peste tot. Sper că v-am răspuns la întrebare. Mulțumesc. Aș dori și eu să mai adaug o întrebare pentru domnul Milionis, pentru că uh, revine o idee în discuție. Practic, Grecia este de 30, dacă nu de 40 de ani, membră a Uniunii Europene. Dacă v-am înțeles eu bine, de aceea vreau să vă întreb. Practic, dumneavoastră spuneți că Curtea de Conturi din Grecia, din motive legislative și, de fapt, nu era în stare să verifice bugetul uh, Greciei. Și, practic, din această cauză legislativă pe care ați menționat-o, nu au putut fi uh, indicate problemele care au fost apoi constatate de Troica și de autoritățile europene. Deci, practic, dacă înțeleg eu bine ce spuneți dumneavoastră, Curtea de Conturi din Grecia nu avea competențele juridice și, de fapt, pentru a realiza o verificare a finanțelor Greciei? Dacă așa este, atunci eu mă întreb dacă statul membru Grecia ar fi trebuit sau va trebui să mai primească pe viitor fonduri europene. Ce părere aveți? Pragmatic, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα είναι da, domnule președinte. Grecia este stat membru din 1981. Curtea de conturi ce rol are Curtea de Conturi? Din motive juridice, din motive practice, Curtea de Conturi a avut uh, o activitate limitată în Grecia. Am fost uh, îngrădiți de un cadru juridic foarte strict. Eram limitați de prevederile legale. Nu puteam uh, fi practic, nu puteam practic să depășim aceste limitări. Însă, atunci când s-au redactat rapoartele anuale de audit de stat, rapoarte care sunt înaintate Parlamentului, uh, Curtea de Conturi a făcut observații. Pentru că întregul sistem era defectuos, practic. Ce vreau să spun Raportul care era trimis uh, președintelui Parlamentului Elen era depus, însă nu urmau discuții deloc. Acum, raportul trebuie să treacă și prin Comisia de Finanțe a Parlamentului European, însă, la vremea respectivă, Curtea de Conturi nu avea susținere instituțională din partea Parlamentului nu erau ascultate la modul serios comentariile curții de conturi. Comentariile erau scrise în raport și raportul trecea prin Parlament fără să-l citească nimeni. În ceea ce privește Troica și sistemul pe care l-ați menționat, într-adevăr, aveți dreptate. E normal să ne întrebați ce s-a întâmplat în toți acești ani cu banii, cu fondurile comunitare. Practic, um, abuzurile legate de fondurile comunitare ajunseseră la o anvergură incredibilă în Grecia. Foarte multe persoane sunt de vină. Poate că întregul sistem a fost corupt de la bun început, Poate că aceasta a și fost problema, subvențiile comunitare erau acordate fără să se facă verificări înainte, fără să se verifice dacă în țară, într-o țară ca a mea, exista un audit intern. Deci banii erau cheltuiți și era practic de parcă se dăduse drumul la robinetul de fonduri. Și aveți dreptate să vă exprimați preocupările. Aveți dreptate și atunci când uh, îmi contestați, uh, când contestați capacitatea țării mele de a gestiona fonduri europene. Mulțumesc, domnul Odi și apoi doamna Gresle. E clar că... Uh, e clar că aceste audieri sunt din ce în ce mai pasionante. Mă pregăteam și eu să pun o întrebare legată de fondurile structurale, însă prefer să discut cu comisia, pentru că nu cunosc în detaliu capitolele nu cunosc bine capitolele de negociere, însă mi se pare că atunci când se negociază aderarea unui stat la Uniunea Europeană există și un capitol legat de structurarea bugetului și de audit. Deci înseamnă că la vremea respectivă aderarea statului membru s-a făcut fără să se verifice dacă organul național de control verifică bugetul acelui stat membru. Aș dori să îmi spună reprezentanții Comisiei cum a putut fi acceptată aderarea unui stat membru fără să se verifice dacă acesta respectă regulile. În primul rând, regulile de gestiune financiară și de control a posteriori și cum a fost posibil să nu se uh, demareze o procedură de încălcare a obligațiilor uh, dacă statul membru nu a acordat competențele necesare curții de conturi. Foarte bine, doamna Gresle. Mulțumesc, mulțumesc pentru răspuns și mulțumesc și pentru angajamentul care este la baza lui. Știu că sunteți într-o situație dificilă și vă rog să mă credeți că și pentru noi e o situație dificilă. Eu am participat la ambele vizite în Grecia. La prima vizită, practic, am mers pentru că Grecia nu implementase încă programele uh, necesare în 2007, deși încă de uh, 10 ani își luase angajamentul că va implementa programele necesare. Primise fonduri, dar nu făcuse nimic. Uh, doamna Fischer-Boll, comisara din Danemarca, a fost prima care a ridicat această problemă a credibilității. Și uh, noi am ajutat comisia cu vizita noastră acolo uh, și uh, am pus sigur întrebarea ce se întâmplă dacă în timp de atâția ani nu ați făcut nimic. În 2010, Rata de eroare era pe la 3,5%, așa se implementau fondurile. Sigur că în 2010 am um, analizat întreaga situație și am avut o experiență foarte interesantă. Am discutat și despre uh, fondurile structurale cu responsabilii de fondurile structurale, care au venit în fața noastră cu toții am plecat după aceea de la discuții și seara am citit Le Monde și în Le Monde scria, era în aceeași zi, un interviu cu ministrul de finanțe din Grecia, care spunea, am făcut numai tâmpenii cu fondurile structurale. Le-am cheltuit pe piscine. Asta scria în 2010 în Le Monde. Deci aș vrea să vă întreb, uh, Curtea de conturi care s-a ocupat și de fondurile agricole europene și de fondurile structurale. Ce a făcut? Și să știți că eu am o, o mare preocupare aici. Nu vă cunosc, să nu o luați personal. Eu nu, nu v-am mai întâlnit înainte. Grecia beneficiază de 95% cofinanțare de la Uniunea Europeană. Faptul că fondurile nu sunt cheltuite corect este o mare problemă și vă rog să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră despre această cofinanțare, fiindcă avem multe sute de proiecte care depind de această cofinanțare. Există un task force care a făcut un raport foarte interesant, dar și raportul Troică e foarte interesant. Sunt sute de proiecte care nu se știe ce se va întâmpla și eu mă tem că uh, responsabilitatea Greciei va deveni și mai mică decât înainte prin această cofinanțare. Deci mi se pare că situația e și mai rea și aici aș uh, crede că poziția dumneavoastră pe viitor e una foarte importantă pentru că nu putem tolera în niciun caz ca Grecia să rămână în această situație, să încerce să ascundă greșelile sub covor și să aibă o curte de conturi responsabilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Încă un deputat dorește să intervină, după care trebuie să încheiem această audiere. Domnul Epping. And the rapporteur, of course. Și sigur și raportorul. Uh, dank u, meneer de voorzitter. Uh, ik heb een vraag. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare. Pentru că văd în civil candidatului că în 95 și 96 a lucrat ca atașat pe lângă uh, membrul grec al Curții Europene de Conturi. Um, membrul grec al uh, Curții de Conturi atunci era Colopo Nicolau. Așa este? Răspuns fără microfon din partea candidatului. Vă rog, continuați. Din câte mi-aduc aminte, corectați-mă dacă greșesc, eu am lucrat în cabinetul comisarului Calas și în 2004-2007, cineva ne-a spus, a venit la noi o persoană care a lucrat pentru un membru grec al Curții Europene de Conturi și acel membru grec al Curții Europene de Conturi ar fi spus că trebuiau să i dea, să-i dea salariul ei. Ați știți ceva despre asta? Ines, uh, vrei să pui o întrebare acum sau după răspuns? La sfârșit. Vă rog, răspundeți, domnule Milionis. Stimate domnule Odi, într-adevăr, structurile administrative sunt o problemă mare în Grecia. Nu există un sistem de control intern și e posibil ca anumite credite să fi ajuns uh, și ar fi dispărut uh, ca și cum ar fi uh, trecut prin butoiul danaidelor. Acum, nu știu dacă aceasta este situația cu uh, mașinile și tot ceea ce ați citat dumneavoastră, doamnă Gresle. Noi facem doar un control secundar, nu primar, nu la nivel primar în legătură cu cofinanțarea. Controlul la nivel primar este făcut de Ministerul de Finanțe. Există un comitet pentru control financiar care controlează uh, toate proiectele cofinanțate și apoi procedura ajunge la Curtea de Conturi și am avut și eu uh, o, ocazia să ordon recuperarea unor fonduri, uneori chiar am fost mai dur decât uh, uh, alți colegi ai mei în astfel de, de dosare, în deciziile mele. Când o țară are probleme structurale, structural, structurale mari, Um, într-adevăr, um, astfel de lucruri pot influența rata de cofinanțare, dar oricum, asta e o chestiune politică. Noi, cel puțin, um, încercăm să ne facem cât mai bine munca. Pentru a răspunde celălalt coleg, nu am auzit niciodată nimic comparabil cu ceea ce a spus în legătură cu uh, domnul Androțopoulos sau doamna Nicolau. Eu am fost uh, atașatul domnului Androțopoulos uh, decedat. În ceea ce privește pe doamna Nicolau, eu nu știu uh, ce s-a, n-am auzit uh, nimic despre aceste salarii, dar știu că a avut dificultăți și uh, că s-a deschis chiar o procedură judiciară pentru ca dânsa să nu beneficieze de pensie. Dar nu știu, uh, de fapt, uh, ce s-a întâmplat. În ceea ce îl privește pe domnul Androțopoulos, a fost uh, um, un membru al Curții de Conturi uh, serios și a ocupat și postul de consilier juridic al statului. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Iala Sender. Da, domnule Milionis, înțeleg că nu este vina dumneavoastră pentru mm, uh, toată structura economică și socială a țării dumneavoastră. Nu puteți să răspundeți ca și cum ați fi fost primul ministru sau uh, președinte sau uh, membru al guvernului țării dumneavoastră. Uh, dar ați fost uh, membru al uh, Curții de Conturi din țara dumneavoastră și adevărul este că situația conturilor publice din Grecia este, are importanță fundamentală pentru activitatea viitoare a Curții de Conturi și cooperarea acesteia cu um, toate curțile de conturi naționale. Ați vorbit despre regulile funcționării acestei cooperări în pagina 15 din documentul dumneavoastră, dar din ceea ce ați explicat aici, există o lege conform căreia Curtea de Conturi prezintă rapoarte acestui Parlament aceasta este o formă de cooperare de importanță fundamentală pentru democratizarea controlului nostru bugetar. Deci, doresc să amintesc colegilor mei că poate nu trebuie să vorim totul în același sac. Domnul Milionis a trebuit să lupte într-o curte de conturi pentru a-și face treaba și e adevărat că uh, Comisia nu uh, a inițiat proceduri pentru încălcarea încrederii împotriva Greciei sau împotriva Spaniei. Deci, cred că trebuie să dăm dovadă de logică, să fim consecvenți și să aplicăm aceleași reguli pentru toată lumea. E adevărat că lucrurile merg prost în Grecia, dar nu e vina domnului Milionis. În ceea ce privește corespondența cu Curtea de Conturi, este clar că Curtea de Conturi din Grecia nu a făcut totul foarte bine, că e clar că întregul sistem trebuie ameliorat trebuie ajustat. Dar nu cred că trebuie să punem vina pe un candidat pentru uh, tot, uh, toate aceste neajunsuri. Poate avem și o problemă de comunicare. Um, trebuie să, a trebuit să putem să comunicăm cu dumneavoastră cât mai direct. Știu că înțel- cunoașteți bine situația, știți care uh, sunt uh, lacunele sistemului din țara dumneavoastră și de aceea puteți fi un candidat foarte bun pentru a ne ajuta să ne asigurăm că pe viitor relațiile vor fi mai bune între Curtea Europeană de Conturi și Curtea de Conturi din Grecia. sperăm să putem uh, pe viitor să um, avem uh, o imagine mai bună și mai completă asupra uh, conturilor uh, publice din uh, Grecia. Dacă hotărâm să sprijinim candidatura dumneavoastră, ce sugestii practice ați avea pentru a îmbunătăți această uh, relație și pentru a ne da asigurările necesare în legătură cu auditarea conturilor Greciei, mai ales în ceea ce privește subvențiile și fondurile europene investite în Grecia. Deci ce puteți face în practică, imediat după ce veți fi numit, pentru a contribui la o mai bună comunicare uh, pentru ca noi să avem o imagine cât mai transparentă în legătură cu situația. Cum ne puteți ajuta în acest uh, subiect de importanță fundamentală și pentru toată dumneavoastră și pentru noi? Vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde, domnule Miliones. Mulțumesc, doamnă Ayala Sander, pentru cuvintele dumneavoastră. Mă simt responsabil pentru ceea ce se întâmplă în țara mea. Pentru că, așa cum a spus uh, Nicos Kazantzakis odată, dacă ceva merge rău în societate, este vina mea. Dacă um, mă sprijiniți uh, în uh, numirea mea, Având în vedere, uh, în relația mea cu Curtea Greacă de Conturi, rolul meu va fi limitat. Um, rolul uh, sau relația mea cu Curtea de Conturi din Grecia va fi uh, doar personală, um, nu va fi obligație instituțională. În calitate de membru al Curții Europene de Conturi, dacă voi putea influența într-un fel Curtea Greacă de Conturi pentru a-și îmbunătăți structurile și uh, funcționarea, o voi face. În Grecia trebuie să depășim acest cadru juridic restrictiv, să avem abordare mult mai practică. trebuie să respectăm spiritul legii, nu neapărat le litera legii doar. dorim să începem să facem uh, audituri de performanță, de exemplu. În ceea ce privește relația mea cu comisia dumneavoastră, aceasta va fi una instituțională. Curtea Europeană de Conturi este o instituție europeană, s-a născut din inițiativa dumneavoastră și de aceea vom avea o relație bună. Sunt sigur de asta. Mulțumesc! Mulțumesc, îi mulțumim domnului Milionis pentru uh, răspunsurile la întrebări. Astfel încheiem audierea domnului Milionis. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult.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 Da, meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, aș dori acum să o salut pe candidata desemnată de autoritățile franceze, doamna Daniel Lamarck. Bine ați venit! Și uh, vă rog să uh, începeți. Doamna Lamarck, bine ați venit, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați să mă prezint. Mă onorează audierea uh, organizată de către comisia dumneavoastră. Așa cum ați văzut din CV-ul meu, uh, experiența mea profesională a fost dedicată auditului gestiunii publice în cadrul curții de conturi din Franța. Am avut uh, Um, șansa să pot să fac tot tipul de audituri, deci să am o experiență uh, directă, deci uh, să fac audituri de performanță, auditul uh, public, public francez și am fost implicată chiar în elaborarea legii care a fost adoptată recent. Deci am o experiență de 15 ani, am fost președinta a două camere regionale de conturi, cea din din Marsilia, în regiunea Provence-Alpes-Côte d'Azur, dar și am avut uh, alte ocazii oferite de-a lungul carierei mele de a uh, diversifica activității în slujba statului francez. E adevărat că adesea magistrații Curții de Conturi din Franța, uh, o instituție foarte importantă din stat, să participe la comisii sau să prezideze consilii în Uh, și aceasta datorită faptului că cunosc foarte bine funcționarea statului și datorită reputației de imparțialitate de care se bucură. Aș dori să citez, printre altele, printre activitățile la care am, din care am făcut parte. Am fost președinta Consiliului unei uh, școli uh, din domeniul sănătății. Am fost numită în Consiliul de Științific în evaluarea politicilor publice și am participat și la alte acțiuni de formare. Am participat la jurii și la colocii seminarii. Uh, deci, pe lângă meseria mea de bază, am încercat să-mi aduc uh, uh, competențele în aceste activități, dar am învățat foarte mult cu această ocazie. În calitate de președinte a unei curți regionale de conturi, am putut să mă implic în programarea și în activitatea sau în contactele cu mass media. Uh, aceasta înseamnă alegerea uh, subiectelor care trebuie să fie aprofundate. Apoi uh, am încercat să găsesc o legătură între strategia de control și mijloacele, sigur, limitate pe care le avem la dispoziție. Și în acest sens, trebuie ca în fiecare etapă a controlului, în definirea planurilor de audit, în alegerea metodei cele mai eficiente, în asigurarea gestionării și a pregătirii echipelor, uh, um, întocmirea de rapoarte de calitate. Uh, în uh, toate aceste funcții am încercat să mă asigur că lucrările noastre sunt pertinente și deci că aduc o adevărată plus valoare. Și cred că voi putea să folosesc această experiență acumulată dacă mi-acordați încrederea și voi deveni membru al Curții de Conturi Europene. Îmi doresc să-mi exercit activitatea în cadrul instituțiilor europene. În întreaga mea carieră am încercat să am cât mai strâns contract contacte internaționale, pentru că ai foarte multe de învățat de la ceilalți uh, atunci când am fost uh, la Curtea de Conturi, am cooperat cu colegii uh, care se ocupă de contactul cu instituțiile de control ale Uniunii Europene pentru a îmbunătăți cooperarea între instituțiile de control naționale și Curtea de Conturi Europeană. De asemenea, am, am, am ocupat de relațiile curții cu alte uh, instanțe, deci cu Intosai, cu Eurosai și cu cele 45 de instituții de resort uh, din uh, spațiul francofon. Mi-am dat seama cât de util e ca legăturile între instituțiile noastre să fie consolidate pentru a-i ajuta pe cei mai fragili, pentru a ne asigura că sunt cu adevărat independenți și pentru a-i uh, ajuta să-și joace pe deplin rolul în țările lor și am uh, constatat cât de important este rolul UE prin uh, delegațiile sale. În cariera mea am avut relații foarte strânse cu uh, spațiul academic, am predat, am avut publicații științifice. Mi se pare că, într-adevăr, acest domeniu atât de, de, de complex oferă mai multe grile de lectură. Dreptul, științele politice, economia, științele sociale sunt foarte utile înțelegerii acestui domeniu, bineînțeles în funcție de situație. Și, în fine, aș dori să insist asupra unui aspect foarte important, uh, având în vedere așteptările dumneavoastră, respectiv independența mea. De-a lungul uh, carierei mele am fost uh, un magistrat independent, am făcut parte din această instituție, Curtea de Conturi, pentru care instituția este extrem de importantă din perspectiva eticii profesionale. Statutul nostru de magistrați și inamovibilitatea necesară ne protejează. Astfel, uh, magistrații sunt independenți, observațiile noastre sunt toate date publicității și sunt uh, destinate informării cetățenilor. Totuși, și aici e vorba de o convingere mea profundă, uh, independența noastră nu ține, ton, nu ține doar de statut. E vorba de o practică și de o cultură care trebuie construită în permanent. Într-adevăr, am considerat că pentru a fi cu adevărat independent, trebuie să te ferești de prejudecăți și de idei preconcepute pentru a nu deveni vulnerabil în fața unor um, atacuri sau sau uh, uh, supuse opiniei uh, de moment. Și de aceea am acordat această importanță sporită formării, pregătirii și a tot ce ne permite să facem ca metodele noastre să fie perfecționate, mai ales în contactele cu partenerii noștri, inclusiv pe plan internațional. Dacă te închizi în tine, nu devii independent, din contră, deci doar prin schimburi poți să devii independent. Și Uh, o instituție precum Curtea de Conturi Europeană trebuie să coopereze strâns cu Parlamentul și să țină cont în programarea sa de uh, avizele Parlamentului pentru ca ea să uh, reflecte aș, sau să se ridice la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Deci dacă Parlamentul European nu acordă uh, încrederea, voi încerca să mențin cu Comisia dumneavoastră o relație de apropiere și să uh, stau la dispoziția dumneavoastră totală Uh, și să ascult uh, doleanțele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lamarck? Acum uh, trecem la dezbatere, la întrebări. Mai precis, cine dorește să ia cuvântul? Raportoarea, poate? Doamna Ayala Sender, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, uh, stimată uh, doamnă Lamarck, în cadrul uh, comisiei noastre. sunteți candidata Franței pentru Curtea de Conturi din Europeană. Aș dori, în primul rând, să vă spun că mă bucur de faptul că guvernul dumneavoastră, prin prezența dumneavoastră, a încercat să reechilibreze echilibrul de gen la Curtea de Conturi uh, Europeană. Sunteți uh, singura femeie candidat și mă bucur de faptul că printre candidații noștri se află și o femeie. Dacă reușiți să treceți uh, acest examen, vom da o um, imaginea Curții de Conturi care ar trebui să reflecte mai bine societatea noastră în diversitatea sa. Ce mă interesează pe mine CV-ul dumneavoastră e uh, experiența acumulată, experiența acumulată de dumneavoastră în cadrul uh, cursii de conturi franceze, pentru că astfel încercăm uh, să anticipăm care ar putea să fie uh, relațiile între curțile de conturi naționale și Curtea Europeană de Conturi și trebuie să mărturisesc că mă m-a impresionat din CV-ul dumneavoastră tocmai această experiență acumulată în uh, domeniul combaterii corupției. Regiunea dumneavoastră, Alp, Cot d'Azur, Marsilia, sunt convinsă că va, vă va regreta, pentru că v-ați implicat foarte mult în acest domeniu al combaterii uh, corupției, o uh, situație alarmantă în instituțiile publice din Franța. Deci aș dori să vă întreb cum intenționați, pe baza acestei experiențe, cum intenționați să ne ajutați pe noi să luptăm împotriva, împotriva corupției. Pentru că în presă câteodată se face un amestec între uh, corupție și fraudă și aș dori să știu uh, dacă experiența dumneavoastră ne poate ajuta uh, în acest sens, dacă ne poate ajuta să lămurim puțin uh, situația. Aș dori să ne vorbiți puțin de, despre această Uh, cartografie a riscului în activitățile politice. Ar fi foarte util pentru că știți că la comisia noastră am discutat cu Comisia și cu Curtea de Conturi despre aceste, acest risc de eroare în uh, gestiunea afacer, uh, afacerilor publice. Aș dori să știu cum am putea să instituim acest sistem preventiv, un sistem ex ante și nu să apelăm la un sistem represiv a posteriori. Deci aș dori să ne vorbiți puțin despre experiența dumneavoastră în acest domeniu. Mi se pare foarte interesantă în acest context al mm, cartografierii riscului. Ați uh, pus uh, accentul pe uh, experiența profesională pe care ați uh, acumulat-o în uh, instanțele în care ați uh, activat. Vorbim foarte mult despre viitorul Curții de Conturi Europene și uh, sigur că dezbaterea este foarte Uh, mult centrat acum pe profilul uh, candidaților. În trecut uh, am avut printre candidați experți, experți care veneau din diverse medii, unii din mediul academic, din mediul universitar, alții proveneau chiar din domeniul politic, pentru că Curtea de Conturi Europeană are Uh, o activitate uh, importantă cu un uh, impact politic sporit. Aș dori să știu care este experiența dumneavoastră. Cum ne puteți ajuta ca diversele organe ale Curții de Conturi să devină mai, mai profesioniste? Cum puteți, uh, cum, cum credeți dumneavoastră că activitatea ar putea să fie îmbunătățită prin experiența dumneavoastră la Curtea de Conturi? Și apoi, ați vorbit de capacitatea dumneavoastră de lucru în echipă. Aș dori să știu dacă aveți o experiență cu, uh, în cooperarea cu uh, um, uh, cu instanțele omologe din uh, Africa, de exemplu din uh, Tunisia, din Maroc, pentru că și aici va trebui să facem uh, controle, audituri uh, ale fondurilor pe care le uh, distribuim acolo, le acordăm în această zonă Africii de Nord. Mulțumesc uh, pentru tot ce ne-a spus în legătură cu independența și m-am bucurat și să aud ce spuneați în legătură cu o dezbatere mai deschisă, un dialog uh, deschis uh, între diversele organe de control și instanțele europene în general. Ne-am dorit Uh, mai multă deschidere. Curtea de conturi europeană uh, acționează câteodată în defensivă, ceea ce e bine, e normal, dar poate că am putea să cooperăm puțin mai deschis, uh, să avem o cooperare mai deschisă între Curtea de conturi și Parlamentul European bineînțeles cu respectarea independenței, despre care ați vorbit foarte frumos, dar aș dori să ne spuneți da, că nu credeți că putem fi mai deschiși și să uh, ridicăm mai, să răspundem la, la așteptările cetățenilor. Mulțumesc. Vă rog, uh, doamnă Lamarck. Mulțumesc. O să răspund uh, împreună primelor două întrebări în legătură cu identificarea riscurilor, mai ales a riscului de corupție. În activitatea noastră de control, că e vorba în de controle în instituțiile naționale sau uh, la Curtea de Conturi Europeană, uh, discutăm de uh, subiecte riscante, riscante având în vedere sumele, cuantumul în joc, mă gândesc mai ales la licitațiile publice, sau um, la contractele de parteneriat sau de delegare. E vorba de subiecte cu o miză financiară foarte ridicată. Uh, colectivitățile locale din Franța reprezintă trei uh, pătrini din uh, investiții și se ocupă de delegarea uh, pentru servicii foarte importante, de exemplu canalizarea, uh, agentul termic, uh, uh, construcții de domeniul construcțiilor, aprovizionarea cu gaz și electricitate. Uh, con, e vorba de servicii foarte importante pentru colectivitățile locale și de aceea riscul este ridicat. Am uh, observat citind uh, raportul Curții de Conturi că aici uh, riscul de eroare este foarte ridicat pentru că sigur că intervine și riscul de corupție. Și câteodată și controlul, uh, stăpânirea dispozitivului juridic pune probleme. Sigur că problema principală e cea a managementului partajat, pentru că uh, Uh, activitățile se derulează în statele membre și deci că statelor membre le revine uh, obligația de a controla aceste activități, ceea ce presupune o cooperare strânsă cu instituțiile de control. Și din acest punct de vedere, cred că este util ca instituțiile de control național, la nivel superior, dar și la nivelul uh, regional, de exemplu, să coopereze, să aibă schimburi cu privire la modul cel mai optim de a combate uh, corupția. Am uh, organizat uh, mai multe seminarii cu instituțiile de control. Știți că la nivel european există această organizație a instituțiilor regionale de control, care reunește camerele regionale de control, dar și uh, Uh, instituții independente din Germania, din Spania, din Rusia și din alte țări și care permit acest schimb de bune practici în domeniul combaterii corupției, care uh, este foarte importantă. În uh, domeniul nostru de competență, contractele, licitațiile publice reprezintă sursa principală de corupție. Și, bineînțeles, că se mai pune și problema conflictului de interese sau a deturnării de fonduri publice prin intermediul unor gestionari care Uh, folosesc uh, fondurile publice în interes propriu. Avem răspunsurile, metoda e cunoscută, poate că mm, nu suficient de bine uh, făcută publică, e vorba de cooperarea cât mai strânsă cu statele membre pentru ca ele să pună în aplicare în dispozitivele lor instrumente de detectare și de control al fraudei, pentru că instanțele judiciare naționale se vor ocupa de aceste, de aceste controle și nu instanțele europene. Apoi, o cooperare mai strânsă cu instituțiile uh, de control ar trebui să se facă prin intermediul Comitetului de Contact, dar și prin grupurile uh, profesionale, uh, astfel încât să putem în zonele de risc care au fost identificate să efectuăm aceste controle cât mai eficiente. Am, uh, m-am implicat uh, în uh, această combatere a corupției în regiunea din care vin eu și aceasta deoarece în cooperare cu autoritățile judiciare am încercat să obțin cât mai multe Uh, informații în legătură cu zonele sau cu organismele în care se poate uh, practica corupția. Atunci când face un audit de tip clasic, nu uh, găsești mare lucru. Găsești ceva doar când știi ce cauți. m-a surprins faptul că indiciile pe care Olaful le-a primit nu au fost folosite și eu uh, primesc astfel de indicii. Uh, multe din ele nu pot fi folosite, e vorba doar de uh, reacții puțin superficiale ale cetățenilor în fața unor situații care nu fac obiectul corupției, din păcate, pentru că corupția se face mai ales prin contracte, prin deturnarea procedurilor de licitații publice. Corupția intervine și în domenii care sunt câteodată fac obiectul activității mafiei companii cu societăți care au acest uh, obiect al muncii, uh, fraudarea. Deci, cred că contactele între cursele, uh, curțile de conturi naționale și Curtea Europeană pot da roade. Răspunsul este bine cunoscut, dar cred că acest răspuns să fie mai bine pus în practică. La întrebarea cu numărul 3, cea legată de profesionalizare. La Curtea de Conturi există acest uh, dispozitiv de formare, de pregătire foarte perfecționat. Se respectă normele profesionale în vigoare, care țin cont și de evoluția meseriei noastre. Sigur că e un proces uh, indispensabil pentru o instituție de control pentru că tot timpul trebuie să fim vigilenți, uh, să folosim noile tehnologii, să adoptăm noi metode de lucru și atunci când uh, nu cunoaștem foarte bine un sector, atunci uh, trebuie să învățăm sau să facem apel la expertiza externă. Ați vorbit și de parteneriatele europene cu țările din Sud, din Africa, mai ales din Africa de Nord, am cooperat foarte strâns cu astfel de instanțe pentru că Franța coordonează activitatea în uh, lumea, în spațiul francofon. Activitate foarte importantă. Are loc un uh, schimb profesional de aprofundare, dar și de sprijin politic acordat acestor instituții care încă încearcă să-și găsească locul uh, în peisajul național. Uh, e au nevoie de sprijin, Parlamentul din aceste țări nu le poate, nu le poate ajuta. Aceste instituții câteodată sunt uh, vulnerabile în fața guvernului care poate face, poate recurge la amenințări, la atacuri și astfel aceste instituții nu mai pot, uh, nu mai pot uh, funcționa cum trebuie. Un criteriu important al democrației într-o țară îl reprezintă publicarea sau nepublicarea de către o țară a rapoartelor curții de conturi. Există țări care au făcut acest efort, care publică aceste rapoarte, altele care nu publică decât un rezumat și altele care nu publică pur și simplu nimic. După Revoluția uh, din Tunisia, raporturile Curții de Conturi au apărut online pe internet uh, la câteva zile după izbucnirea Revoluției, ori înainte nu se publica decât un rezumat. Încă o dată e vorba de instituții care sunt încă vulnerabile și uh, trebuie să fie sprijinite, nu numai prin cooperarea cu țările dezvoltate, ci și Uh, prin cooperarea între ele am încercat să promoveze acest tip de cooperare între țările din Sud. De exemplu, în Maroc există un dispozitiv de pregătire, de training la Curtea de Conturi, care este foarte performant și care uh, îi formează și pe uh, colegii din țările din Africa subsahariană. Dar sprijinul Europei al marilor donatori internaționali, bineînțeles, dar sprijinul Europei este foarte important pentru a permite acestor instituții nu doar să se poată dezvolta, dar și să se integreze într-o, în această rețea care le sprijine numărul, în numele principiului independenței, al profesionalizării și al uh, intervenției în controle Cred că uh, acest sprijin le e foarte util, mai ales în situații dificile, pentru că știm foarte bine că o reacție comună poate să transmită un semnal autorităților publice locale pentru a le, le, le arăta că nu așa se procedează. Am exemple foarte clare Uh, uh, președintele din Senegal a încercat să reorganizeze activitatea Curții de Conturi din Senegal, uh, luându-i din prerogative, ori reacția UE, a Băncii Mondiale și a FMI în acest domeniu al controlului internațional a fost sprijinită de lumea francofonă și mai ales de Franța. Cooperarea între Curtea de Conturi și Parlamentul European trebuie să fie naturală, trebuie să se facă spontan. Însă, din păcate, sistemul din Franța nu este parlamentar. Curtea de conturi nu este ca în țările care au o tradiție parlamentară. Deci, Curtea de conturi nu este nicio agenție a Parlamentului ca în SUA, nici nu are o legătură privilegiată prin uh, auditorul general, cum se întâmplă în Regatul Unit. Totuși, de-a lungul carierei mele, care a început la Curtea de Corturi din Franța în 1984, legăturile dintre Curtea de Conturi și Parlamentul francez au devenit tot mai strânse și aceasta la cererea Curții de Conturi, astfel încât Parlamentul să preia observațiile Curții, să exercite și mai bine activitatea sa de control al Guvernului și ca experiența Curții să îi uh, permită să uh, își uh, coroboreze rapoartele. Această legătură a devenit și mai concretă după reforma bugetară franceză din 2006, pentru că nu doar că Parlamentul a dobândit prerogative mai importante în domeniul controlului executării bugetului, însă a putut să uh, recurgă și mai mult la această opțiune de a solicita anchete curții, care reprezintă astăzi 15% din activitatea curții, ceea ce înseamnă că programarea curții se face altfel astăzi, dar uh, aceste uh, rapoarte ajung la uh, instanțele parlamentare cu precizarea că nu există o comisie pentru, de, de resort pentru astfel de uh, activitate, dar avem o legătură cu Comisia de uh, Afaceri și de Finanțe, de Afaceri Sociale și de Finanțe, în cele două camerele Parlamentului francez. Această relație este necesară, ea trebuie să fie încurajată, astfel încât anchetele să corespundă misiunii curții. Acest lucru e valabil și pentru uh, Curtea de Conturi american. Curtea de Conturi din uh, SUA are uh, un protocol de relație cu Parlamentul. Uh, o anchetă, fără ca acest lucru să se ceară în scris, trebuie să corespundă competențelor curții, uh, să se facă într-un timp adecvat și nu trebuie să fie uh, influențată politic, uh, trebuie să fie independentă. Mm, aceste condiții care în general sunt uh, îndeplinite fac ca modificările să se facă uh, pe măsura anchetei. Uh, doleanțele Parlamentului sunt foarte importante și cred că uh, Um, analizarea chestiunilor europene ar fi și mai pertinentă dacă parlamentele naționale ar cere curților de conturi naționale pe anchetele europene. Uh, am uh, două exemple în, recente în minte și cred că dacă preocupările Parlamentului Național ar, s-ar regăsi în, uh, sau și-ar găsi un eco în Parlamentele Naționale pentru a promova uh, tot ce se face în domeniul controlului fondurilor uh, structurale sau a altor fonduri europene, cred că activitatea instituțiilor de control ar uh, viza mai mult chestiunile europene. Yeah, merci Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la a doua rundă de întrebări. Dacă mai sunt întrebări, mai dorește cineva să intervină sau au fost răspunsurile suficiente și cuprinzătoare? Domnul Odi? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O salut pe doamna Lamarck în numele PPE. Bine ați venit la comisia noastră. Doresc să vă mulțumesc pentru intervenție și uh, să vă felicit pentru calitatea candidaturii propuse de guvernul francez. Eu nu am multe întrebări, dată fiind calitatea candidaturii dumneavoastră. Aș dori totuși să vă întreb ceva cu privire la uh, relațiile dintre Curtea de Conturi Europeană și uh, Institutele de Control Național. Ce părere aveți? Eu am... Uh, adus în discuție acest subiect la discuția noastră de mult. Doream mai ales să uh, echilibrez uh, poziția. Uite, eu aș dori să comunicăm și cu guvernele naționale și cred că este foarte importantă o colaborare cu organele de control de nivel național. În primul rând, pentru că acestea sunt niște entități ale căror lucrări vor fi utile în lanțul de audit. Declarația națională are un interes limitat și ea și aș dori să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre gestiunea partajată. Pentru că este unul din sectoarele unde, unde uh, sunt multe erori. Consiliul nu este foarte preocupat de subiectul descărcărilor și noi suntem o entitate din Uniunea Europeană care are pe fond uh, calitatea de colegiuitor. În Uniunea Europeană există această particularitate de co-legislație între Consiliu și Parlament, însă Parlamentul, ca în orice democrație, trebuie să exercite și un control bugetar și un control politic. După părerea noastră, Curtea de Conturi reprezintă uh, arma Parlamentului și a Comisiei de Control Bugetar în acest domeniu. În privința gestiunii partajate, mi se pare din răspunsurile dumneavoastră că sunteți uh, de acord în ceea ce privește legăturile acestea. Înțeleg că și dumneavoastră considerați că institutele de control național ar trebui să contribuie la gestiunea partajată cu anumite precauții, desigur. Uh, mai precise sunt răspunsurile dumneavoastră decât ale domnului Milionis, care spune că instituțiile de control național trebuie să intervină în numele și în locul Curții de Control Europene, ceea ce nu e posibil, pentru că organele naționale țin de, de ordinea juridică națională. Deci trebuie ca noi, Parlamentul European, să colaborăm cu parlamentele naționale pentru a putea, împreună cu guvernele statelor membre, să uh, punem în mișcare uh, acest, um, această includere a organelor naționale de control în lanțul de audit european. Deci puteți să trageți niște concluzii, vă rog, cu privire la gestiunea partajată, cu privire la utilitatea institutelor de control național, care pot să ofere rezultate pentru guvernele respective, um, să ofere un fel de atestații în domeniul auditului. Și, ă, de asemenea, rolul Consiliului este important, pentru că Consiliul este cel care conferă în procedura de descărcare atestațiile de audit. Și, domnule președinte, încă o întrebare scurtă. Vreau să mă refer la controlul operațiunilor interguvernamentale. Odată cu criza, guvernele și șefii de state au desfășurat foarte multe operațiuni interguvernamentale ă, pe bază de instrumente comunitare. Și aici există divergențe chiar și între noi. Eu, de exemplu, sunt destul de izolat în ceea ce privește poziția mea privind descărcarea acordată Consiliului. Curtea de control are doar 20 de rânduri de observații, adică nimic, și știți că de mai mulți ani refuzăm să acordăm descărcarea Consiliului. Nu știm care sunt sancțiunile aferente acestei refuzări de a acorda descărcarea. Însă la Comisia Europeană sunt 250-300 de pagini de observații și totuși le acordăm descărcarea. Curtea de Control Europeană ne oferă un aviz, un aviz privind uh, DAS-ul, care pentru mine este de neînțeles. Eu după ce citesc uh, aceste avize și am citit vreo nouă, nu înțeleg dacă sunt pozitive sau negative. În acest context, cum considerați dumneavoastră că ar trebui să funcționeze acest sistem? De exemplu, pentru Serviciul European de Acțiune Externă, ni se spune că putem controla partea administrativă, dar nu și partea operațională. Toate aceste operațiuni interguvernamentale ar trebui să fie verificate de parlamentele naționale, de noi, de Curtea de Control Europeană, de organele naționale de control. Credeți că ar trebui să ne exprimăm cu toții, să discutăm cu toții cu guvernele? Pe mine mă interesează foarte mult controlul acestor operațiuni. Dacă nu o facem noi, să o facă parlamentele naționale. Nu vă ascund, noi suntem încă șocați ca parlamentari europeni, pentru că am văzut că guvernele au refuzat ca noi să putem controla mecanismul european de solidaritate. E vorba de 700 de miliarde de euro pe care îi verifică un auditor privat. Sper că nu se va supăra nimeni pe mine, însă 700 de miliarde de euro să fie controlați de un auditor privat, mie mi se pare că este neserios. Curtea de conturi europeană a acceptat un fel de statut de observator care mi se pare grotesc. Eu aș dori ca fie parlamentele naționale să intervină, fie Parlamentul European. Instru să verifice astfel de instrumente interguvernamentale. Sperăm că vor deveni comunitare rapid și sper că vor face obiectul unui control adecvat. Mulțumesc, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, atunci îi dau cuvântul doamnei Lamar pentru răspunsurile de încheiere. În ceea ce privește gestiunea partajată, aș vrea să spun că aceasta reprezintă un control mai bun posibil al operațiunilor comunitare, însă este un subiect complex, care de altfel a și primit mai multe răspunsuri, însă încă mai strânește multe întrebări. Este clar, după cum spune și Parlamentul și Curtea de Conturi de altfel, dispozitivele pe care am încercat noi să le creăm, de exemplu uh, controlul integrat, nu funcționează corect, iar declarația de asigurare nu reprezintă nici ea un răspuns satisfăcător. Așadar, ne aflăm uh, într-o situație în care operațiunile realizate într-o țară sunt verificate în țara respectivă. Curtea de conturi analizează dacă s-au implementat sau nu sistemele de control naționale și verifică eficacitatea autorităților de audit. Practic, avem un dispozitiv care, pe planul auditului, oferă garanții profesionale. Însă, ce este dificil aici este să ne dăm seama în ce măsură sunt capabile statele membre să-și iau un angajament în legătură cu declarațiile acestea. Dacă sunt capabile să-și asume buna funcționare sau proasta funcționare a acestor instituții. În ceea ce privește organele de control naționale, acestea nu au competențe cu privire la bugetul Uniunii Europene și deci este greu ca ele să fie integrate în procesul de control. S-ar putea doar să uh, fie făcute dependente de Curtea de Conturi Europene. Să spunem că auditorul principal s-ar baza aici pe uh, munca auditorului secundar și am privit aceste organe naționale ca pe un fel de sucursale de audit, ceea ce nu este încă, uh, de fapt, organizarea instituțională a Europei. Acesta este un aspect juridic și este de altfel și un aspect tehnic. E vorba de aplicarea normelor de audit internaționale și mai există un punct și aici doresc să mă refer la domeniul pe care îl cunosc eu, și anume Curtea de Conturi franceză. Aceasta nu lucrează pe o bază anuală, doar pentru certificarea conturilor lucrează pe bază anuală, aceasta este o um, dimensiune specifică, însă, în general, Curtea de Conturi lucrează pe o bază multianuală. În 2012 a realizat o analiză a gestiunii Fondului Social European în Franța. Și în astfel de cazuri, Curtea de Conturi franceză acționează în cadrul unei programări de șase ani. Deci avem aici o problemă de corespondență într-o metodologie de certificare anuală, de descărcare bugetară, și altă metodă care este orientată spre metodele auditului de performanță pe o perioadă mai lungă mi se pare că ar fi mai util să se încerce o cooperare în cadrul auditului de performanță. Și din acest punct de vedere, ar trebui dezvoltată și abordarea Curții de Conturi a Uniunii Europene pe un ciclu de programare care să corespundă cu cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Această metodă ar putea să completeze rapoartele anuale și să completeze și procedura de descărcare anuală. Avem deci aici niște probleme de îmbinare juridică și metodologică. Sigur că acestea nu sunt de nedepășit, însă trebuie să vedem uh, și soluțiile cele mai utile. În ceea ce privește operațiunile interguvernamentale, aici avem o miză esențială și anume controlul. V-ați referit la uh, SAE, însă avem o situație și mai complexă legată de noile instrumente financiare. Am văzut că au apărut foarte multe instrumente de acest gen. Unele țin de zona euro, altele de zona euro plus câteva state membre, altele se aplică la toată Uniunea Europeană, unele instrument, instrumente sunt interguvernamentale, altele sunt menționate în tratat, altele doresc să intre în legislația europeană, dar nu fac încă parte din ea Practic, caracteristica tuturor acestor instrumente este că permit Europei să reacționeze eficace și rapid. Așa și este, trebuie spus acest lucru în primul rând, Europa a intervenit într-un mod foarte eficient în criză. Însă dacă observăm și analizăm aceste dispozitive, constatăm că există foarte multe diferențe între ele, însă au o caracteristică generală comună și anume că nu intră în cadrul juridic al tratatelor, nu intră în controlul Parlamentului și nici în controlul auditorilor publici, mai ales al Curții de Conturi Europene. Aceasta are doar un rol slab și limitat. După cum ați spus-o, un membru al Curții de Conturi face parte din Comitetul de Audit al mecanismului european de stabilitate, însă aici suntem confruntați cu o foarte mare dificultate. O cunoaștem în unele state, s-a întâmplat și în Franța, și anume, e foarte greu să se intre în mecanismele financiare. Curtea de conturi controlează uh, în Franța aceste lucruri, nu întotdeauna merge foarte bine și nu toate statele au competențe de intervenție în domeniul controlului uh, instituțiilor financiare. Deocamdată Curtea de Conturi verifică eficiența operațională, dar nu intervine, în politic, nu intervine în politica monetară și deci ar trebui să aibă o capacitate mai mare pentru a controla acest mecanisme, aceste mecanisme financiare, impactul lor, utilizarea fondurilor și să uh, acționeze împreună cu statele membre ca să poată verifica aceste fonduri, pentru că știm că uh, bugetul european anual este de 140 de miliarde, mai sunt 700 de miliarde care pot fi mobilizate pentru a se interveni în anumite state. Așadar, eu uh, fac parte dintr-o instituție cu o sferă de competențe destul de extinsă. În permanență, noi am încercat uh, să ne stabilim bine sfera de competență, dar să o și extindem. Curtea de conturi din Franța și-a extins sfera de competență permanent de-a lungul anilor. Eu cred că e foarte importantă calitatea controlului și foarte importantă și dimensiunea democratică a acestuia. E foarte importantă competența Parlamentului de a interveni în acest domeniu și pentru asta trebuie ca și uh, sfera de competență a Curții de Conturi Europene să fie mai extinsă și Parlamentul să fie mai prezent. Dragi colegi, avem o întârziere de 40 de minute. Deci, o întrebare finală, domnule Uti. Nu e o întrebare finală, e doar o observație. Sper să nu vă supărați, doamnă Lamarck. Vreau să vă spun că îmi pare rău că pleacă domnul Michel Cretan, care este un membru al curții excelent, și aș vrea să mă gândesc și la predecesorul său, care m-a inițiat pe mine în bucuriile controlului bugetar european. Mulțumesc foarte mult! Astfel se încheie și audierea doamnei Lamarck. Mulțumesc foarte mult! Până mai târziu, la revedere și mulțumesc! So, vielen Dank. Äh, ich darf dann äh, gleich den äh, nächsten. Mulțumesc. Haideți să trecem imediat la următorul candidat. Doresc să-l invit aici. Cred că este pe drum, de altfel. Colleagues, we have the problem. Dragi colegi, avem o problemă. Trebuie să fim ceva mai conciși și mai preciși. Nu am dorit să limitez timpul de intervenții, încă, însă ar fi trebuit să terminăm la 10.25 și acum este 11 și nu mai avem timp. Dacă trebuie, vom limita discursurile Însă de, de voi depinde. I, I, like to have some Nu vreau să am uh, reclamații mai târziu. Ja, meine Damen und Herren, ich darf uh, an die Doamnelor și domnilor, doresc acum să urez bun venit candidatului Henri Greten candidatul desemnat de autoritățile luxemburgheze. Domnule Greten, cum spunem noi, sunteți un cal bătrân, cunoașteți bine procedura. Doresc să vă dau cuvântul pentru declarația introductivă. Sperăm că nu veți vorbi mai mult de 10 minute, ca să putem apoi să vă și adresăm câteva întrebări. Domnule Greten, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu mai rapid de 10 minute. Domnule președinte, domnilor și domnilor, acum șase ani, Comisia dumneavoastră și apoi Parlamentul European mi-au acordat un aviz favorabil cu privire la desemnarea mea ca membru al Curții de Conturi Europene. Eu personal am considerat că acest vot este foarte important, deoarece este extrem de importantă buna relație de lucru între Parlamentul European și Curtea de Conturi. Aceasta reprezintă baza bunei funcționări a sistemului de control al finanțelor Uniunii Europene. De la 1 ianuarie 2008 am avut așadar ocazia de a contribui la protecția intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii, la consolidarea încrederii în Uniunea Europeană și în instituțiile sale și, de asemenea, la garantarea unei utilizări economice eficiente și eficace a fondurilor publice pentru realizarea obiectivelor Uniunii, respectând regulile acestea, acesteia. În ultimii șase ani, Curtea de Conturi a încercat să ofere o evaluare independentă și o asigurare independentă respectând prevederile din tratat și standardele internaționale de audit. Toate lucrările curții s-au realizat cu dorința de a ajuta Parlamentul să ofere o plus valoare în utilizarea fondurilor europene pentru beneficiul cetățenilor. Structura și guvernanța curții au fost adaptate. S-au creat camere, ceea ce a permis a permis raționalizarea procesului decizional în conformitate cu cadrul juridic existent. În următorii ani, se va putea, după părerea mea, consolida și mai mult obligația de a răspunde și vom putea, sperăm, să asistăm Parlamentul și Consiliul în executarea bugetului Uniunii Europene. Curtea va avea menirea să adopte pe termen scurt măsuri care să permită să Uh, se țină cont de modificările aduse de noul cadru financiar multianual și mai ales de schimbările ce țin de structura și de uh, natura raportului anual. De altfel, procesul de elaborare a auditurilor de performanță ar trebui să fie și el ameliorat. Munca de reflexie va fi inspirată de uh, sugestiile tuturor părților implicate. Domnule președinte, înainte de a încheia, doresc să mulțumesc membrilor comisiei dumneavoastră pentru colaborarea excelentă pe care am desfășurat-o în ultimii șase ani. Și doresc să mulțumesc mai ales raportorilor pentru rapoartele de audit de performanță și membrilor care au fost raportori la raportul anual și cu care am colaborat. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sper că cu voia dumneavoastră voi putea continua această colaborare într-o atmosferă de încredere, într-un al doilea eventual nou mandat. Mulțumesc, domnule Gretan. În primul rând, doamna raportoare Inesa Alasender. Gracias, presidente. Sí, muy rápido. Bueno, bienvenido otra vez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă urez bun venit, domnule Gretan. Sunteți de al casei. Ce dorim astăzi este mai ales un schimb de opinii. Eu pregătesc raportul pentru ameliorarea pe Curții de Conturi și voiam să vă întreb uh, despre perioada petrecută de dumneavoastră la Curtea de Conturi. Văd că ați fost responsabil de pat, patru rapoarte patru rapoarte foarte complicate cum se face că în cinci ani ați avut patru rapoarte atât de complicate? Mi se pare că sarcina de lucru ar fi putut fi repartizată altfel. Cum se face? Cum se petrec lucrurile la Curtea de Conturi? Cum se distribuie munca? Mie mi se pare destul de complicat și aș dori să știu ce părere aveți și dumneavoastră. Ați fost um, responsabil de politica regională de energie și de transport în ultimii ani. La comisia noastră am dezbătut foarte mult aceste subiecte și aș dori să vă rog să uh, ne spuneți cum uh, explicați dumneavoastră aceste dificultăți, cum se face că în 5 ani nu s-au ameliorat lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Domnul Odi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim uh, pentru prezentarea dumneavoastră, domnule Greten. Știu că în cazul dumneavoastră este doar o rănuire în funcție. Nu știu dacă punem aceleași întrebări și când e vorba de rănuiri în funcție. Uh, pentru a avea o viziune completă a opiniilor uh, candidaților, dar oricum vă mulțumesc pentru precizările pe care le-ați dat. Din 2012 faceți parte din instanța specializată în irregularitățile financiare și sunteți președinte din acest an al acestei instanțe și alături de comisie a durat ceva până am făcut o distinție între irregularități și fraude având în vedere că Comisia trebuie să facă un raport privind fraudele și 80% din aceste fraude erau de fapt irregularități. Și acum Comisia, comisia în sfârșit face distinția. Um, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste neregularități și care este sentimentul dumneavoastră în legătură cu lupta, lupta împotriva fraudelor? Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Multer și apoi doamna Gresle. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să întreb de când domnul Greten este membru al curții. Nu, a, nu s-au îmbunătățit nu s-au îmbunătățit rezultatele auditurilor uh, privind fondurile regionale de lungul anilor. Uh, sau din experiența dumneavoastră, ne puteți da un sfat ce poate face Parlamentul pentru a ameliora situația, e vorba, având în vedere că e vorba de gestionare comună, să punem mai mult accentul pe responsabilitatea statelor membre, ce putem face? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gresle! Aș dori să reiau uh, cele spuse de Ian Curtea de conturi uh, se ocupă de acest document privind valoarea reciprocă. Uh, se spune că independența curții poate fi pusă în uh, pericol de relația strânsă cu instituția auditată, adică Comisia. Ce ne puteți spune despre independență? Ce faceți pentru a asigura și pentru a spori independența curții? Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, s-a pus o, o serie de întrebări, vă rog să răspundeți. Aș dori mai întâi să răspund doamnei Ayala Sender. Sarcinile diferiților membri ai curții se împart în funcție de disponibilitatea grupurilor de auditori și de interesul uh, diferiților membri doresc să subliniez faptul că aceste sarcini sunt împărțite în mod echitabil. Poate am avut uh, și puțin noroc, dar și caracterul meu sunt uh, puțin nerăbdător și um, uneori am făcut presiune asupra unor colaboratori ai mei ca să reușim să terminăm patru rapoarte. Un al cincilea e în pregătire și se referă la incubatoare, aceste structuri cofinanțate de uh, Uniune pentru a fi pe piniere de întreprinderi. Raportul va fi publicat în curând și de doi ani, am, în ultimii doi ani am lucrat la raportul anual, mai ales la capitolul 5. Am cetat acest, acest sarcină colegului meu, domnul Lazaru, care se va ocupa de asta din 2000, se ocupă de asta din 2013. Um, eu am fost ales de colegi, decan al celui de-al doilea, al celei de-a doua camere și astfel voi avea noi sarcini, dar din această cauză nu voi mă voi putea ocupa de dosare precise, ci va trebui să supraveghez uh, lucrările acestei a doua camere în general. Domnul Odi a vorbit uh, despre Comitetul pentru Neregularități Financiare. Este un comitet care se reunește de la caz la caz dacă uh, curtea este sesizată de astfel de probleme. Eu am fost sesizată, am fost sesizat uh, în legătură cu probleme uh, legate de colaboratori externi care veneau la curte pentru a da cursuri și uneori aceste cursuri erau anulate pentru că membrul respectiv sau colaboratorii respectivi care trebuiau să meargă la aceste cursuri eh, nu puteau să meargă. Și atunci ne-am pus întrebarea dacă trebuie rambursată cheltuiala respectivă sau nu și curtea, ca și uh, soția cezarului care trebuie să fie ireproșabilă, uh, a căutat dispozițiile de urmat și la sfârșitul lucrărilor noastre ne-am dat seama că erorile făcute erau făcute de curte, nu de prestatarii de servicii. Domnul Mulder a pus o întrebare delicată. Pentru că curtea nu poate îmbunătăți performanța. Comisia și statele membre trebuie să îmbunătățească această performanță. Și pot să, ală, să fac legătura cu întrebarea doamnei Gresle. Uh, De exemplu, în regulamentul financiar, în legătură cu regulamentul financiar, noi am făcut uh, propuneri pentru a da mai multă greutate intervențiilor comisiei. Dacă un stat membru poate înlocui fără probleme un proiect cu altul, dacă nu există o sancțiune financiară, Comisia, practic, uh, are mâinile legate. Și, după părerea mea, după avizul întregii curți, Cred că trebuie să existe stimulente, stimulente serioase pentru ca statele membre să urmărească cu atenție aceste dosare. În ceea ce privește rata de eroare din raportul anual pe care Curtea tocmai l-a comunicat, 75% din erori sunt făcute la nivel regional sau național și o mare parte dintre aceste erori ar fi putut fi detectate imediat la nivel național sau regional dacă autoritățile respective și-ar fi făcut treaba cum trebuie. Noi doar constatăm acest lucru. Nu ne bucurăm deloc că în fiecare an, de aproape 20 de ani, uh, vă transmitem o descărcare de gestiune negativă. Din potriva, am dori să putem spune, dragi contribuabili europeni, puteți sta liniștiți că totul merge foarte bine. Dar nu este așa. Și atâta timp cât nu există sancțiuni uh, mai, mai uh, drastice, nu văd cum se poate îmbunătăți situația. Vă rog, doamnă Gresle. Am primit și eu un răspuns. Nu, n-am primit răspuns. Vreau că răspundeți și la întrebarea mea. Eu m-am ocupat de capitolul 5, um, um, sprijin regional, energie și transport. N-am discutat niciodată cu comisarul Calas, dar am avut de două ori contacte cu comisarul Oettinger și am discutat de multe ori cu comisarul Han. De câte ori m-am întâlnit cu membrii ai Comisiei Europene, chiar dacă a fost uh, așa, nu înseamnă că mm, ei m-au influențat în rapoartele pe care uh, le-am făcut. Trebuie să, nu trebuie să uitați că în momentul în care facem verificări la fața locului, suntem în 2013 și pregătim uh, raportele anuale pentru anul viitor, auditorii muncesc. De exemplu, dacă um, avem un auditor în Luxemburg sau în România, uh, auditorul respectiv nu vorbește română. Deci, trebuie să se folosească limba engleză, se pun întrebări, uneori unor tineri um, din administrație între 25 și 35 de ani, ei primesc, um, auditorii noștri primesc informații și poate răspunsurile la întrebările respective nu sunt neapărat corecte și apoi primesc informații suplimentare. Deci, la început eh, avem o, o rată de eroare destul de ridicată. Apoi, într-o a doua parte, are loc o, o procedură contradictorie. Apoi, automat, rata de eroare scade. Dar asta nu se întâmplă printr-o um, toleranță prea mare față de cel verificat, ci numai pentru că noi, în calitate de curte, ne străduim să ne bazăm în munca noastră numai pe ceea ce poate fi probat. Eu nu doresc să vin aici în Parlament și să mă trezesc că unul din colegii dumneavoastră din statul membru vizat îmi pune întrebări și se dovedește că un uh, angajat al nostru a evaluat greșit ceva. Deci eu nu doresc să mă expun la acest pericol. Recunosc sincer că așa este și știu că euroscepticii se uită doar la ce este negativ și nu se uită la ce este pozitiv. În Europa, și anul acesta am avut o rată de eroare de 4,8%. Dar asta înseamnă că restul de conturi sunt corecte și nu uh, prezintă niciun fel de eroare. Atunci când vorbim numai de ce este negativ, uităm să și menționăm lucrurile, să menționăm și lucrurile pozitive. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Da, Totdeauna se pune problema dacă paharul e pe jumătate gol sau pe jumătate plin. Eu totdeauna zic că dacă paharul e pe jumătate gol, înseamnă că e un pahar prea mare. Aș vrea să vă mai pun o întrebare. După această acest peer review scrie că nu este necesar să se ajungă la un consens cu persoanele auditate sau entitățile auditate. E o poveste complicată, sigur, ă, procedura contradictorie este așa cum este și e foarte bine că e așa, însă avem și impresia că se încearcă ă, să se găsească acest consens. E interesant că aceste peer review se fac așa și e interesant să le urmărești de-a lungul timpului, cum facem noi. Însă, nu vreau să critic, dar am impresia că nu întotdeauna treaba se face așa cum ar fi trebuit ar trebui să fie făcută. Ce părere aveți și cum vă vedeți dumneavoastră rolul? Cum credeți că ar trebui să acționați în aceste cazuri? Dați-mi voie doar să văd dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, poate raportoarea, nu? Bine, atunci vă rog frumos. Vreau să vă asigur că noi, în calitate de curte de conturi, ne uh, facem treaba strict după standardele și orientările internaționale, declarația de la Lima și așa mai departe, dar respectăm strict și propriile noastre standarde, standardele stabilite chiar de noi. Și acesta este un exemplu de faptul că nu se pot compara anumite lucruri între ele. Doresc să vă asigur că noi nu acționăm toleranți sau uh, pasiv față de cei auditați. Ați spus că se face un compromis ca să se găsească un acord. Eu nu sunt de această părere. Nici eu personal nu sunt de acord cu o parte a acestui peer review, pentru că uh, asta este abordarea mea din experiența pe care o am. Cred, într-adevăr, că procedura contradictorie ar putea fi scurtată. Cred că în cadrul acestei proceduri nu trebuie să avem o procedură pre-contradictorie și apoi abia una definitivă sau, știu eu, o reuniune trilaterală. Eu cred că am putea scurta toată procedura. N-ar fi nicio problemă pentru mine și nu cred că cineva de la curte ar avea vreo nemulțumire de, legată de scurtarea procedurii, însă apoi rămâne pericolul ca la nivel național și chiar și în Parlament să se adreseze întrebări suplimentare și de aici să derive neînțelegeri. Însă asta trebuie să decidă Parlamentul. Sincer, eu nu am nicio problemă, nu aș avea nimic împotriva reducerii uh, procedurii contradictorii. Însă trebuie să se țină cont în peer review de faptul că um, s-ar putea să mergem prea departe și nu, uh, vă, nu sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Da, mai am o mică întrebare. În acest document scrie că aveți nevoie de 2 ani pentru a-ți face un uh, studiu preliminar. Termenele de la curte sunt de-a dreptul legendare. Aș vrea să vă întreb ce faceți dumneavoastră pentru a modifica aceste termene. Pentru că știu că toți membrii se plâng de aceste termene foarte lungi și noi ne plângem. Și se mai pune problema și, și problema următoare. Noi, într-un raport de descărcare, am cerut ca calendarul acestor termene să fie respectat, ca să putem vedea exact cât timp durează o astfel de procedură. Aș vrea să-mi spuneți că și dumneavoastră faceți eforturi în acest sens. Mulțumesc! Eu uh, pot să fac aici o promisiune, dar nu știu dacă pot să o și respect. Suntem uh, un colegiu de 28 de membri. Stimata doamna Ayala, Ayala Sender mi-a atras și ea atenția că am depășit termenul la foarte multe rapoarte speciale. Ce să spun, depinde de fiecare membru și depinde și de cât de complicat este un raport. De toate aceste lucruri depinde dacă putem respecta calendarul sau nu. În mod normal, Niciun raport extraordinar nu ar trebui să dureze mai mult de 18 luni, din ziua când se începe lucrul până la publicarea raportului final. Însă, cum să vă spun, sper să se poată face reducere ale termenelor. Dar când văd că o persoană auditată are timp două luni ca să ia poziție, nu pot decât să spun că sunt unele luni eh, mai speciale, cum e luna august sau luna de sfârșit de an. Trebuie să știe toată lumea că atunci rapoartele vor întârzia, pur și simplu. Ați întrebat ce am verificat. Știți că există o perioadă de două săptămâni după aceea ca noi să răspundem. Pentru mine nu e nicio problemă, însă sunt alte instituții, de exemplu instanțele naționale sau comisia, care nu sunt mulțumite pentru mine personal nu ar fi nicio problemă să avem un termen atât de scurt. Iar noi, eh, în calitate de curte, avem o datorie de diligență. Însă, sigur că vă pot spune că suntem gata să lucrăm și să încercăm să scurtăm perioada. Și să publicăm rapoartele sau să le prelucrăm cât mai rapid. Pe viitor, dar aceasta este doar părerea mea personală, pe viitor Cred că vom reuși mai mult decât în trecut să ținem cont de dorințele și de propunerile părților interesate, adică și de ale Parlamentului. Da, mulțumesc foarte mult! Aici se încheie această audiere. Mulțumim foarte mult, domnule Greten. Până mai târziu și... A, vă rog, aș dori să mai adaug ceva. Sper că Sper să reușesc să beneficiez de un aviz pozitiv al acestei comisii, dar dacă nu va fi cazul, cu siguranță că nu voi continua mandatul. Vreau să fie absolut clar că voi respecta decizia dumneavoastră. Ar fi pentru mine o dovadă că munca depusă pe mine, de mine în șase ani nu a fost atât de bună și ar fi uh, normal să respect opinia Parlamentului. Și eu am scris, am um, participat la redactarea unei legislații care este valabilă și în Luxemburg și care spune că membrii Curții de Conturi sunt verificați de Parlament și trebuie să fie confirmați de Parlament. Și să știți că voi respecta decizia dumneavoastră. Amin. ich begrüße ganz besonders den Kollegen Rübig, der auf sich aufmerksam. Mulțumesc. Văd că și domn Văd că și domnul Rubic a venit. Vă urez bun venit. Ich darf dann äh, direkt äh, über Haideți să trecem uh, mai departe imediat la audierea candidatului din partea țărilor de jos. E vorba de domnul Brenningmeier, vă urăm bun venit la comisia noastră. Vreau să vă rog să vă prezentați declarația introductivă și să nu vorbiți prea mult. Mulțumesc. Nu mai mult de 10 minute. Okay. Yeah, <clears throat> yeah. Dear Mr. Chairman, dear Stimate domnule președinte, stimați uh, membrii ai Comisiei pentru Control Bugetar, aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să mă prezint uh, aici în fața Parlamentului European, mai ales în fața distinșilor membrii ai Comisiei pentru Control Bugetar. Mă voi prezenta în engleză și apoi voi răspunde la întrebări în engleză și eventual în olandeză pentru um, a fi mai precis dacă e nevoie. Introducere aș dori să vă prezint câteva dintre părerile mele în legătură cu rolul Curții Europene de Conturi. Și voi vorbi și despre motivarea, motivația mea pentru a ocupa acest post. Relația dintre Parlamentul European și Curtea de Conturi și membrii săi este, după părerea mea, foarte importantă. Uh, Rapoartele și activitățile Curții de Conturi pot îmbunătăți rolul democratic al Parlamentului în controlul asupra activitățile Comisiei Europene. Dacă voi fi numit um, ca un membru al Curții de Conturi, mă voi angaja să cooperez um, pe larg cu Parlamentul European și cu celelalte instituții europene. Sunt obișnuit cu dialogul și comunicarea cu Parlamentul. Și am experiență în cooperarea și dialogul cu instituțiile naționale. Domnule președinte, raportul anual pentru 2012, publicat marțea trecută, este a 19-a, a 19, 19-a DAS negativ deci al 19-lea pe o listă lungă de rezultate negative. Aceasta 19 descărcare de gestiune negativă poate să fie deja uh, un lucru așteptat Um, dar um, eu nu cred că poate fi acceptat acest lucru așa de ușor. Dacă cetățenii mă întreb de ce de 19 ori, în ciuda unui das negativ, totuși s-a dat descărcarea comisiei, um, am multe de spus, <laughs> foarte multe de spus. Dar până la urmă, voi putea vedea în ochii acestui cetățean ironia și dubiul pot oare să dau explicații convingătoare pentru faptul că legalitatea și regularitatea unei părți considerabile a cheltuielor uh, Uniunii Europene pot fi puse sub semnul întrebării din cauza nerespectării regulilor de achiziții și nerespectarea condițiilor de eligibilitate? Nu putem da un răspuns satisfăcător la această întrebare. În același timp, răspunderea publică în Uniunea Europeană trebuie să sprijine legitimitatea bugetului european, oferând măcar transparență în gestionarea bugetului. Sunt principii elementare de bază ale oricărei democrații. Și ajung acum la observații importante în legătură cu încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană și complexitatea legislației. Încep cu încrederea. În calitate de ombudsman uh, în țările de jos, în țara mea, m-am ocupat uh, de chestiuni legate de încrederea cetățenilor în uh, cei care îi guvernează. Sunt convins că experiența mea din țările de jos poate fi utilă la nivel european. Este foarte important ca cetățenii să aibă încredere în sistemul de cheltuieli publice, în gestionarea financiară și sistemele de uh, dare de seamă, de, de răspundere în fața cetățenilor trebuie să funcționeze eficient. Din păcate, în raportul său anual, Curtea de Conturi trage concluzia că sistemele de control nu sunt decât parțial eficiente. Deci, încrederea cetățenilor în aceste instituții care gestionează fondurile europene trebuie ameliorată. Apoi, complexitatea un, o prioritate majoră trebuie să fie um, simplificarea complicațiilor uh, nenecesare în, în legislație, pentru că le reprezintă uh, o povară pentru societate. Trebuie să scăpăm pe cât posibil de legile uh, inutile și de birocrație. Trăim într-un stat de drept, în democrație, de aceea legalitatea um, este esențială în administrația publică, dar uh, și în gestionarea fondurilor publice. Și Curtea de Conturi are un rol important în identificarea riscurilor cauzate de complexitatea regulilor și politicilor. Aceste riscuri, după părerea mea, trebuie să fie abordate uh, urgent, nu doar pentru a îmbunătăți transparența, ci și pentru a reduce riscul de eroare și greșeli. Sunt convins că politicile europene trebuie să fie transparente și ușor de înțeles de cetățeni. În societatea modernă, încrederea cetățenilor în guvernanți nu este um, primită de la sine, trebuie câștigată. Uh, această încredere contribuie la încrederea în sistemele de administrație publice în Europa. Uh, de aceea, sistemul legal pentru gestionarea fondurilor publice trebuie să fie transparent uh, și eficient. Administrațiile naționale trebuie să, fie, să dea de seamă, să răspundă uh, de ceea ce fac. De asemenea, Comisia și uh, Curtea de Conturi pot îmbunătăți încrederea uh, cetățenilor în Uniune, acționând în mod responsabil. Deci, în concluzie, motivarea mea personală pentru a ocupa acest post se bazează pe observația că o mai bună Răspunderea față cetățenilor va îmbunătăți, sper, încrederea cetățenilor în bugetul european și, în al doilea rând, că se poate face uh, mai multe sau trebuie să se facă mai multe pentru a îmbunătăți calitatea legislației. Doresc uh, acest post uh, pentru că cred sincer că avem nevoie de instituții cum este Curtea de Conturi pentru a face analize independente, externe, care pot avea un uh, efect pozitiv asupra încrederii cetățenilor. Stimați eurodeputați, stimați membri ai Comisiei pentru Control Bugetar, aștept cu nerăbdare să cooperăm foarte bine împreună și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Brenningmeier deschid acum uh, um, faza de întrebări. Dau mai întâi în cuvântul doamnei raportor Ayala Sender, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnule Brenningmeier. Ca și candidat aici în fața noastră la postul de membru al Curții Europene de Conturi. Vorbitoarea repetă. Bine ați venit, domnule Benigmaier, în fața noastră, în calitate de candidat la postul de membru al Curții de Conturi. Iată care este întrebarea mea. Trebuie să recunosc că În calitate de ombudsman în țările de jos, ați cerut un al doilea mandat de șase ani, dar nu ați fost numit pentru acest al doilea mandat. Apoi ați um, devenit candidat pentru postul de uh, ombudsman la nivel european. Apoi, în 2012, ați fost uh, numit la organismul internațional de, de mediere și cred că ați fost numit de guvernul dumneavoastră. Acum, guvernul dumneavoastră vă uh, prezintă ca și candidat pentru Curtea de Conturi. Întrebarea mea este, vă interesează chestiunile legate de cetățeni, de cetățenie, dacă cineva nu este reales, înseamnă că există un motiv. Nu aveți uh, profilul specific de expert uh, în uh, domeniul controlului uh, financiar, sunteți ombudsman, ați fost ombudsman de o vreme. Ce credeți că puteți aduce dumneavoastră um, acestui post? Într-o perioadă foarte scurtă de timp, uh, sunteți din nou candidat pentru un post la nivel european. Um, ați uh, vorbit de asemenea despre trei momente foarte importante și unul m-a interesat în mod deosebit și anume când ați fost judecător. Ați, uh, v-ați ocupat de chestiuni legate de egalitatea de gen. A trebuit să jucați un rol de mediator sectorul public uh, acordă multă importanță independenței uh, în legătură cu egalitatea între femei și bărbați. De ce credeți că în uh, acest domeniu politic există atât de multă neîncredere? Și ce ați făcut dumneavoastră ca judecător pentru a Uh, rezolva problemele legate uh, de alocația pentru dizabilități și problemele legate de inegalitate în aplicarea acestei alocații. Uh, ați V-ați ocupat și de chestiuni legate de statul providență în țările de jos. Uh, deci, ce ne puteți spune? Care este evaluarea dumneavoastră uh, despre uh, serviciile publice și dreptul la sistemul de securitate socială? Mulțumesc! Mulțumesc! Eu vă propun să strângem toate întrebările. Urmează domnul Odi și apoi domnul Gerbrandi. Merci, monsieur le président. À mon tour, au nom du groupe euh, du Parti populaire. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, în numele Partidului Popular European, aș dori să vă urez bun venit, să vă mulțumesc și pentru prezentarea făcută și aș dori să vă pun două întrebări. Se pare că nu aveți niciun fel de pregătire și niciun fel de experiență în domeniul auditului. Aș dori să știu dacă în acest domeniu al experienței în domeniul auditului ne puteți uh, furniza mai multe elemente care să ne convingă că ați putea Uh, fi un bun auditor la Curtea de Conturi Europeană. Poate că ați fost un uh, bun mediator, ceea ce nu înseamnă că uh, sunteți neapărat un bun auditor. În ceea ce privește independența, aș dori să ne asigurați că sunteți independent față de guvernul țărilor de jos care a propus candidatura dumneavoastră, pentru ca și de această dată să avem încredințarea în această ară. Iată întrebările pe care doream să vi le adresez. Mulțumesc. Domnul uh, Herbrandi. Gerbrandi are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu aș dori să îi mult venit domnului Brenic Mayer la Comisia noastră de control bugetar. Eu și eu aș avea câteva întrebări sunt de acord cu cele spuse de domnul Odi. Aș avea totuși o întrebare suplimentară cu privire la independență. Independența este foarte importantă dacă dorește să ocupe acest uh, post de membru al Curții de Conturi. Dar independența este uh, esențială și pentru ocuparea postului de mediator de ombudsman, că e vorba de un post uh, național sau european. Uh, din experiența noastră din țările de jos pot confirma faptul că, într-adevăr, ați fost un uh, ombudsman uh, independent. Și poate că acesta este momentul pentru care uh, colegii de la Haga cred că e o idee bună să veniți la Bruxelles, dar în orice caz acesta este punctul meu de vedere personal. Aș dori să vă pun două întrebări. În prezentarea dumneavoastră de introducere ați vorbit foarte mult despre cât de important e pentru cetățeni să uh, înțeleagă mai bine felul în care funcționează bugetul european, astfel încât să sprijine mai uh, ferm uh, proiectul european. Curtea de conturi de la Luxemburg este destul de departe de uh, încrederea cetățenilor și când citim uh, uh, opiniile lor, ne dăm seama că câteodată chiar experților le e greu să înțeleagă cu adevărat aceste rapoarte ale curții. Deci, ce credeți că ar trebui să facem pentru ca Curtea de Conturi să se apropie mai mult de cetățeni? Și apoi, o a doua întrebare, o chestiune mai vastă, uh, de care tot vorbesc de ani de zile încoace, respectiv eficiența investițiilor europene. Dacă există o instituție care repetă acest lucru ca și mine, este Curtea de Conturi. Uh, lipsesc uh, auditurile de performanță demne de acest uh, nume în ce privește fondurile cheltuite. Dacă ne uităm la raportul anual pe 2012, evaluarea cursii în ce privește CFM-ul pentru următorii șapte ani arată îngrozitor. Deci, cum am putea noi, și aici când spun noi, mă refer nu numai la Curtea de Conturi, cum am putea să ne asigurăm că urmăm recomandările uh, din uh, rapoartele Curții de Conturi și cum ne asigurăm că aceste recomandări sunt transpuse în faptă, pentru că aceste recomandări nu sunt concretizate adesea. Uh, mulți oameni spun că Uh, procesul este prea complex uh, și nu prea avem cum să mai facem ceva pentru a obține rezultate concrete. Cum putem sparge acest uh, cerc vicios? Și o ultimă observație, am observat că Curtea de Conturi nu se uh, axează, nu acordă suficientă atenție statelor membre în parte. Uh, oare n-ar fi mai bine să identificăm statele membre care nu au rezultate bune pentru a le obliga să și le îmbunătățească? Mulțumesc, Paul Rubich acum. Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine m-ar interesa, în legătură cu activitatea dumneavoastră viitoare la Curtea de Conturi, cum uh, evaluați cheltuielile de bani europeni care se fac în paradisuri fiscale? Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să se facă în legătură cu cheltuielile europene făcute în paradisuri fiscale și pentru societăți offshore? Credeți că se poate soluționa această problemă? Mulțumesc! Urmează domnul Hartung la încheierea acestei runde. Dragi colegi, cred că un membru al Curții de Conturi trebuie să fie cu adevărat independent, indiferent de culoarea sa politică. Eu cred că candidatul nostru nu este independent. La o emisiune de la Buitenhof s-au spus următoarele. Uh, în țările de jos se practică o politică discriminatorie uh, Uh, se practică rasismul, nu e vorba doar de un partid politic care practică rasismul, ci de uh, atmosfera generală de la Haga, care e împotriva străinilor. Deci țările de jos sunt populiste și uh, naționaliste. Am încheiat citatul. Dacă domnul Renigmaier are o părere în legătură cu situația politică din țara mea, mă întreb de ce reprezintă guvernul uh, țării mele, uh, fiind candidat uh, pentru țara mea la Curtea de Conturi, având în vedere declarațiile sale. Mă întreb ce îl mână să ocupe acest, acest post mă întreb dacă avea aceleași, uh, aceleași poziții atunci când și-a depus candidatura pentru uh, postul de ombudsman, pentru care a primit uh, numirea la limită eu am impresia că de fapt vânează o funcție și nu dorește să își pună uh, eforturile în slujba cetățenilor în scopuri democratice. Aș dori să îl întreb dacă e gata ca fără niciun fel de rezerve să își retragă declarațiile exprimate cu ocazia acestei emisiuni pe care am citat-o. Pentru că dacă nu, o să-i rog pe colegii mei și pe raportor să voteze negativ propunerea de candidatură a domnului Prenic Maier. Mulțumesc pentru aceste întrebări diverse. Vă rog, aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați uh, să răspund la aceste întrebări extrem de interesante și pline de informații. Și sunt gata să dau uh, uh, răspunsuri la anumite întrebări. Doamna Ayala Sender m-a întrebat ce puteți aduce curții de conturi având în vedere experiența dumneavoastră. Sigur că n-am niciun fel de experiență în calitate de auditor, nici în țara mea, nici uh, în Europa. Și știu că ceilalți colegi au astfel de experiență. Uh, dar eu am uh, experiență de universitar, de magistrat și aș putea să vă spun că în calitate de uh, judecător eu uh, am, am ocupat de cazuri, uh, de spețe în justiție legate de pensii, de fonduri europene și așa mai departe. Apoi am fost implicat în pregătirea introducerii monedei unice în țara noastră și a construirii Uniunii Economice și Monetare. Și m-am ocupat și de alte chestiuni uh, legate de uh, procesul democratic. Eu nu sunt auditor, sunt un expert generalist, să spunem așa mai departe. Uh, eu am predat la Universitatea de la Haga și uh, am fost consultat în această uh, poziție de mai multe ori uh, de către curte și a trebuit să mă informez, să mă familiarizez cu dosare foarte uh, complexe în domeniul auditului. Sigur că m-am pregătit uh, pentru uh, această candidatură la Curtea de Conturi. Când ministrul uh, olandez de finanțe m-a uh, întrebat dacă doresc să fiu uh, candidat pentru țările de jos și după aceea și după această pregătire mi-am dat seama că, pe de o parte, dar într-adevăr e nevoie de o pregătire foarte tehnică legată de acordarea uh, declarației de asigurare și a celorlalte proceduri uh, de la Curtea de Conturi. Dar, pe de altă parte, putem constata că ne putem întreba dacă activitatea curții de conturi este cu adevărat uh, eficientă și dacă cu adevărat suntem aproape de cetățeni atunci când ne desfășurăm activitatea la curtea de, con, uh, curtea de conturi. Așa cum am spus uh, în introducere, am explicat că e foarte greu să explici cetățenilor că DAS-ul a fost 19 ani la rând negativ ce poți face pentru a schimba situația. Uh, nu este singura întrebare, mai sunt alte întrebări, 50, 20, 100 de întrebări foarte importante pentru cetățenii europeni și sunt uh, hotărât să-mi aduc contribuția la acest proces. Doamna Sender, ați spus că uh, ați candidat la uh, funcția de ombudsman uh, european și acum v-ați depus uh, candidatura la Curtea de Conturi. Care e uh, motivația dumneavoastră? Doriți să ocupați uh, o funcție frumușită? Nu, frumușică nu, nu asta este, pentru că încă mai am patru ani de mandat uh, în calitate de uh, ombudsman în țările de jos. Atunci când mi s-a cerut să-mi depun candidatura la acest post de ombudsman, în urma uh, concedierii ombudsmanului uh, precedent, eu am fost uh, primul surprins. Și l-am întrebat pe ministrul care mi-a făcut uh, această propunere, l-am întrebat de ce m-ați ales pe mine și mi-a spus, în primul rând, pentru că ai uh, transformat uh, o instituție total necunoscută, cea a ombudsmanului din uh, țările de jos, într-o instituție Uh, publică foarte cunoscută și cetățenii s-au încredințat că cu adevărat această instituție a ombudsmanului funcționează foarte bine și sper să îmi pot aduce această contribuție și la Curtea de Conturi. Deci să facă o punte între partea tehnică uh, activității de contabilitate pe de o parte și cetățeanul de rând pe de altă parte. Domnul Gerbrandi spunea că dacă ne uităm la Uh, la comunicatele de presă, e vorba de comunicatul uh, de presă pentru raportul anual al Curții de Conturi, trebuie să ne întrebăm câți cetățeni de rând înțeleg cu adevărat acest comunicat, mai puțin de 1%, dacă îi întrebăm pe jurnaliști dacă înțeleg acest uh, comunicat. Și de această dată e vorba doar de 1% din jurnaliști. Practic nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă. Și am noi uh, din uh, viața de zi cu zi am uh, înțeles foarte bine că nu trebuie să sprijin ceea ce nu înțelegi. Deci procesul acesta de responsabilizare, de trage la răspundere în Europa este foarte important și sper să-mi aduc contribuția la el. Sper că astfel am răspuns și întrebarea domnului Odi în legătură cu ce pot aduce eu curții de conturi. O altă întrebare e cea legată de independență. Și aici uh, am înțeles și uh, observațiile domnului Hartling. Contribuția mea cu privire la discriminarea din țările de jos, era vorba doar de discriminare în țara mea și nu altundeva, la asta mă refeream, Contribuția mea este apreciată, respectiv că foarte mulți cetățeni m-au felicitat pentru că am pus pe tapet această chestiune. Și uh, tocmai asta denotă independența mea, domnule Hartling. Deci puteți cu adevărat trage concluzia că sunt independent și nu îmi voi retrage uh, candidatura pentru că aveți uh, opinii politice diferite de ale mele. Vă privesc. Deci, domnule Odi, deci dacă mă întrebați dacă sunt independent, da, sunt independent, sunt bine cunoscut în țările de jos pentru independență, am fost un judecător independent, am fost un universitar independent, un ombudsman extrem de inteligent și cred că e în codul meu genetic uh, independența. Dar, pe de altă parte, în ceea ce privește cooperarea cu Parlamentul din uh, țările de jos, am uh, construit punți, am făcut o legătură, am fost o interfață cu acest Parlament între funcția de ombudsman și Parlamentul din țările de jos. Și cred că în acest uh, context o întrebare foarte pertinentă e ce crede că e importantă Comisia de Control Bugetar în activitatea viitoare a Curții de Conturi? Cum această activitate poate deveni mai eficientă și mai convingătoare? Domnul Gerbrandi a pus accentul pe importanța relației cu cetățenii. Și m-am referit deja la această chestiune. Deci nu o să mai răspund la ea. O a doua întrebare se referea la eficiența uh, finanțării europene. Într-adevăr, este o chestiune care uh, este foarte importantă pentru mine. Adesea, pe posturile de televiziune, există tot felul de programe legate de proiectele europene care au fost uh, cu adevărat uh, ridicole. Ele au fost făcute doar așa de amorul artei și nu au atins niciun obiectiv concret. Și aici intervine problema controlului de audit pe care Curtea de Conturi uh, trebuie să o abordeze. Și în acest sens cred că avem o problemă, pentru că legătura între realitatea vieții de zi cu zi din statele membre și rolul de control al Curții de Conturi lipsește. Deci, cred că ar trebui să o refacem. Iar în ceea ce privește experiența mea, e important uh, să spun că și cadrul bugetar uh, nu este foarte clar și Curtea de Conturi critică uh, efectele acestei lipsi de claritate a planificării pe următorii șapte ani din Europa. Și deci pune la îndoială eficiența controlului bugetar. Cu toate acestea, cred că uh, Curtea de conturi ar putea să îmbunătățească execuția bugetului. Avem cadrul, dar trebuie să ne asigurăm că e cu adevărat bine pus în aplicare și că bugetul este bine executat și poate că în acest domeniu am putea să um, avem uh, moduri de finanțare mai inteligente și mai ușor de controlat. Apoi, în ce privește paradisurile fiscale, ultima întrebare. Din punctul meu de vedere, cred că e o chestiune politică în Europa. Nu e de competența Curții de Conturi. Cred că e o chestiune politică. Cred că ar trebui să uh, revizuim uh, sistemul fiscalității echitabile și eu sunt pentru o astfel de fiscalitate. Nachfrage noch kurze, das ist der Herr Hartung und dann Monsieur. Întrebări suplimentare, domnul Hartung și după aceea domnul Odi domnul Odi, nu e o întrebare, este o observație. Candidatul a spus de mai multe ori că de 19 ani dasul a fost negativ, uh, e greu de înțeles, e complicat, aveți dreptate când spuneți că e greu de înțeles, dar în ce privește această declarație de conformitate uh, de asigurare negativă? Uh, aș dori să vă spun că problema e că declarația curții e greu de înțeles Uh, se spune în tratat că e o declarație și ne dăm seama că, de fapt, uh, conturile sunt validate pozitiv, conturile sunt sincere și sunt în ordine. E o, e o chestiune foarte importantă. Iar în ceea ce privește chestiunile uh, subiacente, apar probleme de uh, 2, 3, 4% erori, deci trebuie să fim foarte atenți. Noi, specialiștii, când vorbim de DAS negativă, uh, eu încă o dată spun că problema vine din redactare. Iată observația pe care doream să o fac. Mulțumesc, domnul Hartung. Mulțumesc. Aș dori să spun că uh, am notat că domnul candidat refuză să-și retragă declarația. Nu numai că ați acuzat partidul meu, Partidul Liberal, uh, în legătură cu convingerea sa, ci a spus în aceeași oală toate partidele politice și în calitate de ombudsman. Deci uh, um, gândiți în calitate de ombudsman și nu de candidat la postul de, de, de, de la Curtea de Conturi. Eu cred că această declarație a fost foarte controversată și ar trebui să vă retrageți candidatura. Mulțumesc. O să răspund în limba noastră. Am înțeles că vă mențineți poziția și vă urez mult succes. Ă, putem să încheiem cu această audiere. Această audiere. Mulțumesc foarte mult, domnule Brenicvaier, mulțumesc pentru participarea la această audiere. Ă, ne continuăm procedurile și acum trecem la următorul candidat. Mulțumim! Ja, meine Damen und Herren, nach einer... Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, doresc să îi urez bun venit la comisia noastră domnului Win Owen. Domnul Win Owen este candidatul oficial din Regatul Unit la funcția de membru al colții de Conturi. Bine ați venit, vă dau cuvântul pentru observațiile introductive. Domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc foarte mult, sunt foarte onorat să mă aflu aici. Părinții mei aveau valori foarte puternice, publice și m-au încurajat să fiu activ în societate. Am lucrat timp de 32 de ani în guvernarea centrală și recent, timp de mai mulți ani, am fost membru al Consiliului care conduce spitalele mari din țara mea. În permanență am participat la guvernare fiind neutru pe plan politic. Am uh, acasă un tablou, o frescă din Siena, care ilustrează buna guvernanță a, unei cămin, a unui cămin și a unei țări. Își deci dori să vă spun că, în primul rând, am o foarte bună experiență de management. De management în domeniul finanțelor publice. Am fost uh, funcționar public, timp de peste 20 de ani și în ultimii 9 ani m-am ocupat de uh, reforme riscante pe termen lung. De exemplu, cu privire la pensie, schimbări climatice și energie. De asemenea, am delegat și am supravegheat foarte multe rapoarte independente care sunt foarte similare cu cele realizate de o instituție de audit. În al doilea rând, am o experiență relevantă și foarte diversă de audit. Am fost auditat de multe ori, mai ales când eram ofițer contabil, acum un an, și a trebuit să uh, apar în uh, fața Comisiei noastre naționale de audit uh, contabil. De asemenea, am făcut parte și din comisii de audit și la ora actuală consolidez toată această experiență lucrând la Oficiul Național de Audit. În al treilea rând, am o experiență foarte uh, vastă în domeniul managementului. Am fost membru al trezoreriei cu personal de 1000 de, de angajați și la uh, Ministerul Sănătății cu un personal de peste 100.000 de mii de angajați și am uh, contribuit prin munca mea la uh, reabilitarea unui fond pentru un mare spital. Am valori europene foarte puternice și întotdeauna am lucrat pentru a demonstra plus valoarea Uniunii Europene, leadership-ul său și schimbările eficiente. Am făcut acest lucru în domeniul politicii de mediu și de schimbări climatice a Uniunii Europene, a serviciilor financiare, am fost director suplant la BEI din partea Regatului Unit și am ajutat la realizarea de um, evaluări de impact. Ne aflăm într-o epocă plină de provocări pentru Uniunea Europeană și pentru Curtea de Conturi, inclusiv după cum au arătat și raporturii dumneavoastră. Aceștia au redactat recent un raport privind rolul viitor al Curții de Conturi. Eu sper că în calitate de membru al Curții de Conturi să fac trei lucruri și mai bine decât s-au făcut până acum. În primul rând doresc să co cooperez mai mult și să utilizez mai mult munca de audit a Comisiei și a statelor membre și a instituțiilor relevante. În al doilea rând, doresc să um, pun accentul mai mult pe rapoarte sau audituri de performanță, concentrate pe domenii de mare risc. Cred că și Curtea de Conturi din Franța și cea din Regatul Unit au arătat că se poate face o muncă de bună calitate mult mai repede decât până acum. În al treilea rând, dorim ca noi să devenim o instituție mai influentă, să clădim cunoștințe și capacități și să ajutăm pe toți cei implicați în gestionarea de programe. Așadar, aș fi onorat să fiu membru al curții Comisia dumneavoastră trebuie să fie un gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor, ca și curtea. Trebuie să obținem regularitate și o bună cheltuire a banilor. Eu aș lucra foarte mult, foarte onest și în colaborare cu dumneavoastră și sper că de asemenea cu bună dispoziție. Aș colabora cu Uniunea și cu instituțiile naționale și în special cu Parlamentul European și cu Comisia dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult pentru uh, această prezentare. E foarte bine că ați vorbit și de umor. E un lucru care nu costă nimic și ajută oamenii să fie mai fericiți. Aveți cuvântul pentru întrebări. Începem cu raportarea noastră, doamna Ayala Sender. Sí, um, gracias, presidente. Sí, eh, bienvenido, señor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă urez bun venit, eh, domnule Win Owen, în calitate de candidat desemnat pentru Curtea de Conturi. Ați vorbit despre originile dumneavoastră, despre părinți. Mi se pare foarte important. sunteți pe cale de a face un fel de stagiu, dacă am înțeles eu bine, la Curtea de Conturi din uh, Regatul Unit. Cam așa am înțeles din CV-ul dumneavoastră. Ați fost, uh, uh, ați fost desemnat, dar sunteți în proces de învățare? Aș dori să ne explicați ceva mai mult, să ne spuneți ce v-a făcut să credeți că ați fi potrivit pentru uh, acest uh, post și ce v-a făcut să credeți că ați avea nevoie de acest stagiu de formare în uh, instituția britanică de uh, control al conturilor. Sunteți expert în finanțe, nu mă îndoiesc. Dar avem întrebarea 4. Este o întrebare foarte importantă din chestionarul nostru și pentru noi este foarte importantă formarea candidaților Mă întreb dacă în Marea Britanie nu se aplică descărcarea de gestiune. Cum se verifică atunci gestiunea în țara dumneavoastră? Aceasta ar fi prima mea întrebare. În al doilea rând, sunteți director executiv al uh, consorțiului sanitar din Regatul Unit. Aș dori să știu de de ce fel de imunitate beneficiați aici? Pentru că orice funcționar de rang atât de înalt beneficiază de imunitate. Și aș vrea să știu și de asemenea dacă serviciul dumneavoastră a primit până acum sau nu fonduri europene. Am văzut că v-ați ocupat de domenii importante, cum a fost și uh, dezafectarea centralei de la Sallyfield, și aș vrea să știu ce implicare parlamentară aveți dumneavoastră și cum ați rezolvat și problemele de control parlamentar până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, Derek Vaughan! Mulțumesc, domnule președinte! Bine ați venit la Comisia de Control Bugetar, domnule Owen. Doresc să vă felicit pentru prezentare și nu spun asta doar pentru că sunteți un compatriot, însă probabil că așa se explică simțul umorului. Însă, în orice caz, colegii știu că și eu am simțul umorului. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, o întrebare legată de independență. Am avut mai multe discuții cu alți candidați și am subliniat cât de importantă este independența candidaților și independența curții de conturi. Dacă ne uităm la CV-ul dumneavoastră, am putea să ne îngrijorăm. Am văzut că ați lucrat pentru niște miniștri de dreapta. Poate ne-ați putea da mai multe detalii cu privire la faptul că uh, administrația publică din Regatul Unit este independentă. Vă rog să ne uh, dați detalii. A doua întrebare se referă la uh, procesul de audit. Am fost și eu uh, lider al unei întreprinderi în țara Galilor și, într-adevăr, auditul e important, dar uh, foarte important este să se poată evidenția bune practici și practici negative și să se disemineze informația. Nu știu dacă putem face asta la nivel european, ne-ați putea spune dumneavoastră cum credeți că s-ar putea transmite bunele practici după realizarea unui audit. Cea de-a treia întrebare și ultima se referă la raportul anual pe 2012. După cum știți, acesta a fost publicat săptămâna aceasta și cred că știți că rata de eroare a crescut de la la 3,9 la 4,8%. Ar trebui să luăm măsuri. Din păcate, în Regatul Unit și, fără îndoială și în alte circumscripții, uh, o treime din această rată de eroare provine din fraude. Nu e bine pentru Uniunea Europeană și nu cred că e bine pentru nimeni în general. Cum ați putea dumneavoastră să ne ajutați să combatem acest tip de erori și să eliminăm niște abuzuri legate de bugetul european. Mulțumesc, domnul Gerbrandi urmează. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Win Owen, pentru declarație. Eu cred că această idee a dumneavoastră de a face un stagiu de formare a fost o idee excelentă. Eu mă gândesc că poate și David Cameron și-ar fi dorit să fi făcut un stagiu înainte să meargă la primul Consiliu European, dar asta e altă poveste. o întrebare legată de auditurile de performanță. Am adresat-o și celorlalți candidați. Atunci când mă uit la raportul anual publicat anul acesta, pe 2012, constat că Curtea de Conturi are o viziune foarte deprimantă asupra următoarei perioade de programare. Regulile sunt mult prea complexe și nu sunt aproape deloc uh, obiective concrete pe care, uh, cu ajutorul cărora să măsurăm performanța. Dumneavoastră ați spus că doriți să vă concentrați foarte mult pe performanță, m-am bucurat să aud acest lucru, dar aș dori să vă întreb cum putem obține rezultate mai bune din aceste recomandări de la Curtea de Conturi. Cred că și noi ar trebui să ascultăm aceste recomandări în calitate de Parlament European, poate nu tocmai comisia noastră, dar cu siguranță că alte comisii nu ascultă cu prea mare atenție ce se spune în rapoartele speciale și în alte rapoarte ale Curții de Conturi. V-aș ruga să ne spuneți câteva idei ale dumneavoastră despre cum am putea să influențăm mai mult munca pe care o realizează Curtea de Conturi. Mulțumesc! Mulțumesc, Jean-Pierre Odi! Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, în nume propriu și în numele PPE, doresc să urez bun venit domnului Owen. Vreau să vă mulțumesc pentru precizările făcute în legătură cu răspunsurile scrise. Aveți o carieră desfășurată în principiu în domeniul funcției publice. Spuneți aici însă că nu aveți calificări specifice de audit. Ați putea să ne dați mai multe detalii în legătură cu acest aspect? Ca să ne spuneți cum justificați dorința de a deveni membru al Curții de Conturi Europene? Al doilea element se referă la independența dumneavoastră. Ați avut o carieră în domeniul public și deci, evident, în numiri trebuie să existe legături cu autoritățile politice. Ați putea să ne dați răspunsuri mai complete privind independența dumneavoastră față de Guvernul Regatului Unit? Și o ultimă întrebare. La finele răspunsului scris, la întrebarea dacă v-ați retrage candidatura în cazul unui aviz nefavorabil al Parlamentului, mi se pare că nu e foarte clar ce ați spus. Ați putea să ne dați un răspuns mai detaliat, fiind cât se poate de sincer cu noi? Pentru că în ultimul an am avut tot felul de experiențe cu astfel de răspunsuri, deci v-aș ruga să clarificați acest răspuns ca să știm exact la ce să ne așteptăm. Mulțumesc! Urmează Ian Mulder. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu mai multe informații în legătură cu punctul menționat de domnul Odi. Dacă avizul nostru în legătură cu dumneavoastră este negativ, ce veți face? Dumneavoastră spuneți că în acest caz voi considera posibilitatea retragerii candidaturii mele, chiar dacă este o insultă la adresa guvernului britanic și ar trebui să știu care sunt motivele pentru care avizul acestei comisii a fost negativ. Votul în, aceste, în această comisie este secret. Aștepta, vă așteptați din partea mea să vă explic dumneavoastră după aceea dacă avizul este negativ, cum am votat și trebuie să vă dau argumentele și credeți că o voi face? Sau că altcineva din această comisie o va face? Cum credeți că veți primi motivele pentru care um, am uh, dat un aviz negativ? Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc. Și acum, colegă Gresle. Mulțumesc. Ați spus că nu vă acceptăm. Veți consulta guvernul dumneavoastră, dar și în alte cazuri vă consultați guvernul. Uh, v-am trimis o serie de întrebări. Uh, spune președintele. Um, vă dau cuvântul pentru a răspunde cât mai pe scurt. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu întrebările doamnei raportor. Când am fost numit, um, s-a spus foarte clar de ce uh, fac um, de, de ce um, fac acest curs? Uh, pentru a-mi completa experiența, um, pentru a observa cum se conduce o instituție de audit importantă. Am participat diverse seminarii și am fost invitat chiar um, să fac prezentări. Um, și m-am ocupat uh, de chestiuni financiare uh, cu echipa care se ocupă de agricultură. Um, am făcut, m-am ocupat de performanță alături de echipa de audit. Am participat la un seminar în legătură cu metodologiile statistice pentru eșantioane, alături de colegii de la Curtea Europeană de Conturi, care erau într-o vizită acolo. Deci, iată, am făcut diverse cursuri, um, am încercat să găsesc timp și pentru a studia standardele internaționale. Um, din declarație de la Lima sau de la, Mex- de la Mexico, uh, pentru a vedea cum sunt ele aplicate și modul în care ne influențează. în auditurile noastre. M-ați întrebat de ce, am de ce uh, am făcut cursuri la London Business School? Uh, asta m-ați întrebat, de ce am făcut aceste cursuri? Atunci, Mă interesau toate disciplinele din lumea comercială pentru că sunt relevante pentru ceea ce se face în administrația publică. N-am învățat doar uh, bazele contabilității financiare, dar și strategie, marketing, uh, microeconomie, macroeconomie, um, economie în domeniul mediului, deci diferite discipline foarte relevante uh, pentru munca unei instituții de audit moderne mai ales având în vedere că funcționăm într-o lume multidisciplinară. Nu este un audit strict financiar. Uh, așa cum uh, scrie în uh, ghidul Curții Europene de Conturi, e nevoie de aceste cunoștințe pluridisciplinare pentru a face auditul la nivel european. În legătură cu um, fondurile europene, statele membre, Regatul Unit, acum câțiva ani, a publicat um, conturile auditate um, în um, gestionarea fondurilor europene. Din păcate, această practică a fost stopată, dar guvernul dorește să reia acest proces. Sperăm în 2014 sau 2015. Eu sper că va fi așa. Cred că ar fi foarte bine asta pentru întreaga Uniune și, bineînțeles, contabilitatea fiecărui departament care gestionează fonduri europene sunt, este auditată. Nu este vorba cu adoptarea uh, um, de gestiune la nivel național la, din Parlament. Nu e deloc același proces. E vorba de, uh, de funcționari publici uh, de la finanțe care apar în fața Comisiei de Resort și explică anumite lucruri. Deci, pe domenii, uh, de exemplu, biroul pentru mediu, conturile noastre au fost auditate și apoi autorizate sau nu de Biroul Național de Audit. Și în perioada în care m-am ocupat eu, pentru acel an financiar uh, s-a dat descărcarea de gestiune uh, la nivel național. În ceea ce privește Sistemul Național de Securitate Socială și Imunitatea, activitatea uh, serviciilor de securitate socială în orice țară uh, se ocupă de oameni foarte bolnavi. Uneori se fac greșeli și există riscuri atât, uh, pentru membrii Consiliului uh, unor astfel de instituții. Important este ca aceștia să fie de bună credință, să urmărească uh, procedurile și sunt indemnizați de spitale. Uh, asta am și eu, conform uh, regulamentului sistemului de securitate socială din Regatul Unit. A, um, problema pentru care am uh, apărut eu uh, acum un an uh, în fața Comisiei de Resort din țara mea este una care poate fi um, a multor state membre. Partea de bugete care m-a ocupat eu în momentul respectiv reprezenta cam 70% din fondurile afectate um, pentru pentru dezafectarea instalațiilor nucleare. Ne costă 3 miliarde pe an. Um, proiecte majore de această natură uh, cu un grad ridicat de risc prezintă o provocare majoră la nivel de securitate, dar și la nivel de gestionare financiară. Am învățat multe despre acest subiect și experiența mea în domeniul mediului și legat de schimbările climatice poate fi una utilă curții. Pentru a răspunde domnului Von, pot să vă asigur că sunt absolut neutru din punct de vedere politic și independent. Am lucrat pentru un guvern conservator, am lucrat în cabinetul unui ministru de finanțe conservator, am lucrat și pentru un guvern uh, laburist și m-am ocupat de buget pentru un ministru uh, pentru buget laburist. Am fost consilier și ministru pentru energie și climă în uh, liderul opoziției laburiste a Regatul Unit și acum lucrez în strânsă legătură cu miniștrii de coaliție din coaliția actuală. Așa lucrează orice funcționar uh, imparțial în Regatul Unit. Nu e o problemă pentru mine, uh, pentru că îmi respect propriile valori de serviciu public. Și cred că respect și um, um, condițiile uh, pentru auditori uh, din declarațiile de la Mexico și de la Lima. Deci nu e nicio problemă. Mă întrebați acum despre audit și diseminarea bunelor practici. Cred că trebuie să existe și stimulente pozitive și negative. Auditorii trebuie uh, să transmită informațiile fără teamă uh, Uh, Comisia trebuie să aplice suspendările și uh, pedepsele de la caz la caz. Trebuie să, cred că avem și responsabilitatea de a educa, pentru că funcționarii trebuie să știe cum uh, pot să facă mai bine și după publicarea rezultatelor Departamentului pentru Muncă și Pensii, unde um, timp de 25 de ani uh, Ehm, ris, eh, rata eh, erorii sau inexactitudinilor era de 3% și a scăzut la 1%. Am eh, sugerat să, să se intre în detalii în legătură cu erorile, să se analizeze care pot fi controlați la acel nivel și să se acționeze pentru a reduce acele tipuri de erori. Deci, uh, se, um, în, uh, la punctul 5 uh, din raportul Curții de Conturi Europene există de asemenea o, o clasificare a erorilor pe tipuri și cred că acolo se poate acționa. Sper că v-am răspuns suficient. Domnule Gerbrande, mă întrebați despre rapoartele de performanță. Mulțumesc pentru întrebare. Obiectivele definitorii pentru um, funcționarii publici care se ocupă de programe majore um, sunt esențiale, chiar dacă nu e ușor. Am subliniat evaluările de impact, um, care sunt, după părerea mea, foarte importante. Cred că ele pot fi o sursă foarte bogată, o platformă pentru um, îmbunătățirea performanțelor pe viitor și poate și o îmbunătățire a, anualilor, a raportelor anuale ale directorilor generali. Auditorii nu pot să-și facă treaba ușor dacă nu beneficiază de o platformă cu obiective clare și indicatori clari. Și sper că se va acționa așa pe viitor. Eu doresc să folosesc aceste valori de impact și e foarte bine că și Parlamentul acum are propria sa unitate de, eh, pentru valori de impact și vă, vă sfătuiesc, vă invit să o folosiți cât mai mult. Um, cum putem obține rezultate mai bune în urma recomandărilor curții de conturi? Cred că acțiunile uh, de după um, momentul în care se dau aceste recomandări sunt esențiale. Este esențial să se revină la aceste recomandări pentru a se vedea dacă și cum au fost ele urmate. În legătură cu calificările, domnule Odi, aveți dreptate, nu sunt uh, auditor calificat. Uh, am spus că am multă experiență în management uh, și în managementul financiar, care cred că pot să, fiu, să fie un atu pentru, pentru curte și am înțeles că în rândul membrilor curții uh, există uh, calificări, o varietate de calificări, dar am examinat standardele internaționale de audit, atât la nivel înalt, cât și în aplicarea practică, uh, modul în care se aplică pragurile, cum se fac metodologiile de sampling și așa mai departe. Uh, doresc să învăț de-a lungul întregii vieți și, din câte am înțeles, la curte există oportunități excelente de a ne îmbunătăți experiența. Sper că v-am răspuns la întrebarea legată de independență când am răspuns domnului Von și în legătură cu întrebarea pusă de mai mulți dintre dumneavoastră, în legătură cu ultimul răspuns în, dintre răspunsurile mele scrise, cred că răspunsul meu scris a fost clar. Este esențial ca relația dintre Curte și Parlamentul European să fie una pozitivă, cu un, pe, bazată pe raport reciproc și pe colaborare. Dacă avizul dumneavoastră este negativ, aș considera foarte serios retragerea candidaturii mele, dar trebuie să mă consult cu guvernul britanic. Și aș dori să întreb mai întâi motivele pentru care vizitul dumneavoastră este uh, negativ pentru a uh, putea decide uh, cum trebuie să reacționăm în cunoștință de cauză. Acum domnul Mulder are din nou o întrebare și domnul Odi și apoi încheiem. Uh, dacă cumva vor fi turbulențe, vă rog să vă legați centrurile de siguranță. Mulțumesc. Am înțeles că vreți să înțelegem motivele pentru care respingem candidatura dumneavoastră. Sperați să vă explicăm de ce am votat secret? Cum vreți să vă explicați? Asta nu înțeleg eu. Domnul Odi și după aceea veți primi cuvântul pentru răspunsuri. În aceeași ordine de idei. Nu cred că trebuie să ne jucăm de cele și pisica, trebuie să comunicăm cu adevărat. Avem tot felul de experiențe care ne deranjează. Dacă doriți să vă retrageți candidatura, o faceți punct. Nu trebuie să vă consultați cu guvernul. Mă gândesc la candidatura croată prim-ministrul croat nu a ținut cont de dimensiunea comunitară și mai ales de implicarea Parlamentului. Uh, la Consiliu ne-a fost impus candidatul croat. Dacă discutați cu domnul Cameron, uh, el o să vă spună că eu vă voi uh, impune, știți cum se joacă la Consiliu. Nu e o problemă. Dacă primiți un vot negativ din partea Parlamentului, vă retrageți candidatura sau nu. Nu trebuie să discutați cu guvernul, pentru că dacă vreți ca decizia să fie la latitudinea primului ministru, atunci spuneți-ne-o pe șleau. Ori vă retrageți candidatura, ori o lăsa, lăsați decizia în mâinile primului ministru, ca să știm și noi cum jucăm. Aveți două întrebări, vă rog să ne dați două răspunsuri. Cred că v-am explicat poziția mea, deschis și onest, cât de bine am putut, atât în răspunsurile înscris, cât și uh, în cele orale. Dar o să încerc să vă mai răspund. În calitate de funcționar public și de auditor, uh, când cineva trebuie să înțeleagă toate dovezile Ă, cineva trebuie să înțeleagă toate faptele, toate dovezile înainte să ia o decizie. În experiența mea ă, în serviciul public, ă, de mai bine de 30 de ani, cred că nu e bine să dai răspunsuri ipotetice legate de o eventuală situație. Doresc să învăț mai mult, să aflu mai mult despre felul în care a fost adoptată decizia de către Comisia dumneavoastră și de către plenara Parlamentului European. V-am explicat uh, cum uh, am lucrat în calitate de funcționar public și sper ca pe viitor, în calitate de auditor, să iau o decizie cât mai chipzuită în numele meu pe baza dovezilor, domnule Mulder. În ceea ce privește uh, consultarea cu guvernul meu, eu uh, sunt candidatul guvernului meu. Le sunt, uh, îi sunt recunoscător faptului că a propus candidatura mea. Cred că uh, nu mi-aș trăda valorile dacă m-aș consulta cu guvernul care m-a trimis aici. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Owen, pentru răspunsul la întrebările noastre. Acum vă mulțumesc încă o dată în limba germană. Vom continua cu procedura obișnuită. Mulțumesc! Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, astfel am încheiat sesiunea de dimineață, sesiunea se suspendă și reluăm la ora 15. La 15 cu raportul Sönder Garden vor, este vorba despre uh, cutremurul din uh, Italia. Deci la 3, vă rog. Și acum ședința se suspendă.